Good afternoon, everyone, and welcome to the meeting. Bună ziua tuturor, vă doresc uh, bun venit la întâlnirea Comisiei Econ de astăzi. În primul rând, va trebui să adoptăm ordinea de zi. Înțeleg că nu sunt obiecții, așa că putem trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, și anume aprobarea procesului verbal al reuniunii din 7 mai și a reuniunii din 8 mai înțeleg că nici aici nu sunt obiecții sau observații, așa că vom considera procesul verbal adoptat, aprobat. Punctul 3. Comunicări ale președinției. O primă comunicare. Schimbarea sălii pentru mâine. Vă amintesc tuturor că sala s-a schimbat pentru mâine după amiază vom fi în ASP G, 5G3. Asta din cauza activităților comisiilor. Un al doilea anunț, întrebare orală către Consiliu, lipsa de progres la Consiliu pe dosarele ce țin de serviciile financiare. Codirectorii au decis joia trecută să înainteze o întrebare orală Consiliului privind lipsa de progres la Consiliu pe aceste dosare privind serviciile financiare și de asemenea o întrebare orală Comisiei privind întârzierea în înaintarea unui număr de propuneri. Chestiunile au fost soțite unul sau două rezoluții, urmează să fie pe ordinea de zi a plenarei Acestea trebuie să fie trimise cu trei luni, cel puțin către Consiliul înainte de plenară. Coordonatorii au căzut de acord asupra întrebării orale pentru Consiliu prin procedură scrisă imediat după întâlnirea lor. Doamna Bowles a înaintat-o în numele Comisiei Econ. Întrebarea va fi transmisă tuturor membrilor în ceea ce privește întrebarea către comisie și rezoluția. Acestea nu nu vor mai fi înaintate. Apoi, dialogul tripartit, pe 6 mai am avut primul dialog pe marginea regulamentului privind, stati, regulamentul privind statisticile. S-au examinat posibile chestiuni prioritare asupra cărora avem o divergență de opinie cu Consiliu. Ne-am referit la chestiunea instituțiilor naționale de statistică la amenziile legate și angajamentele de, confid, de confidențialitate. Comisia a primit mandat să pregătească o serie de amendări de compromis pe marginea chestiunilor rămase însă încă în suspensie. Următorul trialog va avea loc pe 3 iunie. Cu aceasta trecem la următorul punct de pe ordinea de zi examinarea amendamentelor la raportul doamnei Podimata până în aplicare unor cooperări consolidate în domeniul taxei pe tranzacțiile financiare. Așa că am să îi dau cuvântul doamnei Podimata. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și eu aș vrea să mulțumesc raportorilor din umbră și celorlalți membri pentru amendamentele trimise și pentru eforturile depuse. De asemenea, salut avizul Comitetului Economic și Social, adoptat chiar săptămâna trecută, Comitetul și raportul de acolo, domnul Palmieri, au lucrat foarte, foarte bine, au sprijinit poziția noastră, ceea ce privește taxa pe tranzacțiile financiare și acum am să trec la discutarea amendamentelor la raportul meu. În primul rând, aș dori să vă amintesc că după trei ani de eforturi intense, în care Parlamentul a jucat un rol esențial, suntem aproape de un acord între 11 state membre privind introducerea acestei taxe pe tranzacțiile financiare. Parlamentul a acordat prioritate acestei chestiuni și a jucat un rol important în încercarea de a convinge Comisia Europeană să-și schimbe poziția și să înainteze o propunere legislativă. Asta s-a făcut. Suntem acum într-o etapă critică se face lobby intens în încercarea de a dilua această propunere sau a o scoate complet de pe ordinea de zi. Sunt două dimensiuni ale aceleași strategii, de fapt, servesc același scop. Introducerea multor scutiri sau excepții creează portiță de scăpare și posibilitatea unor tratamente privilegiate. Asta va crea, mai departe, condițiile care vor permite o punere în aplicare incompletă a acestei taxe, ceea ce înseamnă automat eșecul întregului demers. Asta am văzut-o din experiența națională a anumitor state, cum ar fi Suedia, de exemplu, care a încercat să introducă astfel de taxe pe tranzacțiile financiare. Un astfel de demers ar însemna o moarte lentă în locul unei morți subite pentru taxa pe tranzacții financiare. În opinia mea, Parlamentul, care până acum a jucat un rol important, nu poate să joace acum un rol important în încercarea de a introduce scutiri sau excepții la acest regulament, pentru că asta ar fi o dovadă de lipsă de coerență. Noi am cerut această taxă pe tranzacțiile financiare, acum trebuie să o sprijinim și trebuie să rezistăm încercărilor de a o demoniza. Acum, am să trec la amendamentele propriu-zise. Am primit 150, majoritatea înaintate de, câteva, de câțiva membri împreună și mai ales de țări neparticipante care cer o serie de scutiri și excepții. Unele fac aluzie la îngrijorări legitime. Poziția noastră este să încercăm să le răspundem favorabil, însă fără a submina obiectivul principal – și anume o tranzacție financiară care să acopere toate piețele, toate instituțiile financiare și toate produsele financiare. Să, să explic mai pe larg. Amendamentele la 86, de la 90, 101, 104, 106, 114 cer o scutire pentru fondurile de pensii, spunând că această taxă pe tranzacție financiară va reduce veniturile pensionarilor. Cred cu tărie că pensionarii nu vor fi afectați negativ de impozitarea acestor fonduri de pensii. Din potrivă, fondurile de pensii își vor adapta strategiile și se vor orienta spre strategii de achiziții mai precaute. Asta va fi în avantajul pensionarilor și al economiei în general. Scopul acestor fonduri de pensii este să investească, chipzuit banii și să facă profit ca să dea apoi, apoi înapoi uh, dividende după 30-40 de ani. Apoi, impozitarea datoriei suverane care se vor, despre care se vorbește în amendamentele 106, 116, 117. s-ar putea să existe o serie de neînțelegeri în ceea ce privește acest aspect și impactul taxei plănuite. Să nu uităm, piața dictează costuri împrumuturilor pentru obligațiile suverane. Taxa nu se va aplica acestei categorii de tranzacții. Tot mai mulți investitori se vor orienta spre piețele principale și cred că concurența va exercita o presiune scăzătoare, pe, în scădere, pe, dacă se va înregistra un impact pe piețele principale din cauza aplicării taxei pe piețele secundare, asta nu va influența negativ veniturile obținute din această taxă conform estimărilor comisiei. Întrebarea este dacă acest venit va fi distribuit în mod echitabil între cele 11 state membre. În opinia mea, această chestiune poate fi rezolvată dacă aplicăm mai întâi principiul emiterii în cazul obligațiilor suverane. O excepție pentru aceste obligații suverane va crea un precedent și pentru alte categorii de produse, cum ar fi obligațiile corporatiste. Înțelegem însă natura delicată a chestiunii și am sugerat un compromis. O posibilă sofie ar fi să introducem o trimitere în clauza de revizuire pentru a ne asigura că această taxă pe obligațiile suverane și posibile dezechilibre de distribuire a veniturilor sunt monitorizate îndeaproape. Sunt dispusă să discut și să introduc și o clauză de salvgardare temporară în cazul în care situația acestor obligații suverane se deteriorează. Cam 10 amendamente uh, cer excluderea anumitor jucători pe piață din domeniul de aplicare a acestei taxe, spunând că aceasta ar afecta în mod negativ situația lichidităților. Însă, acești jucători, acești uh, creatori de piețe, nu aduc un serviciu public. Ei fac profit din tranzacții. Dacă ar fi scutiți, instituțiile înregistrate ca atare ar putea profita de această scutire pentru creatorii de piețe și și-ar putea desfășura toate tranzacțiile fără a fi impozitați. Asta ar, da, ar crea o portiță de scăpare care ar distorsiona complet piața. Apoi, dacă îi scutim, apoi chestiunea reporilor chestiunea lichidităților care este menționată în șase amendamente. Se leagă și de chestiunea tranzacțiilor intergrup care apare în 10 amendamente. Din câte înțeleg, principala îngrijorare aici este povara suplimentară atunci când e vorba de a respecta cerințele introduse de CRD4 și CRR. S-au spus foarte multe împotriva acestei taxe, spunse că ar, fi, ar afecta în mod negativ piața repo. Efectele negative ar putea fi compensate prin introducerea unor împrumuturi securizate. Eu am recomandat de asemenea o perioadă de maxim 3 luni la nivel de 0,01% pentru aceste repo în loc de 0,1% ceea ce ar asigura viabilitatea economică a pieței. De asemenea, doresc să vă spun că acesta ar avea un efect pozitiv, deoarece 17% din cele 6.000 de miliarde reprezentate de piața repo sunt operațiuni desfășurate practic peste noapte, de pe o zi pe alta. Această dispoziție va avantaja și fondurile de pensii. Acestea au rezerve în mod tradițional și intră pe piața repo, au rezerve de lichidități, operează pe piața repo fără a-și asuma riscuri excesive. Alte amendamente însă se referă la chestiuni legitime. Amendamentul 38. Acesta cere statelor membre să revizuiască dispozițiile introduse în ultimii ani pentru a se asigura că acestea respectă legislația europeană recentă. Este un demers constructiv pe care îl sprijinim pe deplin. Marcus Verber, în amendamentul 97, se referă la tratarea instituțiilor care nu au un profil financiar deoarece această taxă se referă la tranzacțiile financiare, trebuie să ne asigurăm că nu există efecte secundare asupra economiei reale sau cel puțin efecte limitate. Atunci am propus un amendament de compromis. Instituțiile nefinanciare sunt impozitate doar dacă se angajează în tranzacții cu caracter financiar, nu dacă desfășoară activități cu caracter comercial. De asemenea, sprijin amendamentul 52 Caras Balon și Pietikainen, care cere rate mai mari la tranzacțiile extrabursiere. Jean-Paul Gozes și Jean-Paul Beset, amendamentul 74 și amendamentul 79 vorbesc despre tranzacțiile în numerar pe loc. Acestea trebuie să fie impozitate dacă au caracter speculativ. Domnul Clute a introdus două amendamente, 94 și 149, privind speculațiile excesive pe piața de bunuri, consider că aceste amendamente au un caracter constructiv. Și apoi câteva cuvinte privind resursele proprii și apoi am să închei. Otmar Caras și Jean-Paul Besset, în amendamentele 29 și 31, au introdus ideea ca acest venit din taxa pentru acții financiare să fie folosit ca resurse proprii adiționale, fără a se reduce contribuțiile naționale bazate pe venitul național brut. În principiu, această idee mi se pare bună, însă nu sunt sigură că un astfel de demers ar fi echitabil dacă ne gândim la procedura actuală pentru cele 11 state membre, pentru că aceste 11 state membre ar ajunge să contribuie mult mai mult și într-un mod disproporționat la un buget care ia în calcul 27 de state membre. Din aceste motive, propunerea mea ar fi să sprijin ideea de a le considera ca resurse proprii adiționale, dar doar atunci când toate cele 27 de state membre uh, introduc această taxă. Și în încheiere, domnule președinte, dați-mi voie să vă amintesc că majoritatea dintre noi am căzut de acord că serviciul financiar este subimpozitat și că această taxă pentru acțiile financiare este instrumentul care ne-ar permite să remediem această deficiență să vedem care ar fi efectele secundare cu caracter negativ. Bine, să le discutăm, dar respectând ideea inițială, care este esențială pentru succesul acestei taxe. Știți, stimați colegi, că Parlamentul European nu este colegislator pe această propunere, însă poziția noastră are o importanță politică deosebită. Dacă spunem nu, acestui efort orchestrat de a promova tot felul de scutiri și excepții, cred că vom trimite un mesaj clar și puternic Consiliului, vom spune că ne așteptăm ca ei să-și respecte angajamentele așa cum o facem noi. Vă mulțumesc! Muchas gracias, señora Podimata. Mulțumim, doamnă Podimata. Intervenție fără microfon. Eh, Frau Berichterstatterin. Otmar Caras. Domnule președinte, doamnă raportor. Îmi pare foarte rău că nu pot să fiu de acord cu, pe fiecare punct cu tot ceea ce a fost menționat până acum și asta dintr-un motiv simplu. Sunt de acord, într-adevăr, că Parlamentul European s-a declarat cu o majoritate covârșitoare pentru această taxă pe tranzacția financiară și că, probabil, fără acest Parlament European, la Consiliu nu s-ar fi ajuns la un vot favorabil pentru o cooperare consolidată. În același timp, consider că, la ora actuală, în Parlamentul European există o majoritate formată în felul următor – proiectul acesta, așa cum e el acum, nu atinge obiectivul pe care ni-l dorim noi toți. Propunerea curentă, pentru mine, nu definește o taxă pe tranzacțiile financiare suficient de durabilă și mi se pare că e un fel de acțiune de dobândire de bani în plan național, cumva cu titulatura de uh, taxă europeană. Doamna raportor a subliniat corect faptul că noi nu suntem aici în codecizie și că, de fapt, ne trebuie să spunem exact ce vrem și care e poziția noastră față de această propunere. Trebuie să recunosc. Eu cred că cei 11 au ajuns la un acord printr-un truc extraordinar. Practic, ei au luat convingerea noastră politică, și anume faptul că avem nevoie rapid de o taxă pe tranzacțiile financiare, și au uh, utilizat-o din punct de vedere politic, spunând că noi, cei 11, suntem pentru TTF dacă și numai dacă prin ceea ce obținem prin această taxă, vom face în așa fel încât să fie transformat, transformată suma în buget, dar pentru ca noi să ne dezicem de obligații mai apoi și pentru ca în fiecare stat membru ă, această taxă să fie percepută la nivel individual. Deci nu mai e vorba de euro sau de monedă pentru măsurile acelea absolut necesare, măsurile urgente. Unii vorbesc de planul Marshall, alții vorbesc despre combaterea sărăciei, alții despre combaterea șomajului în rândul tinerilor și ceilalți dintr-o dată vorbesc despre resurse proprii. Deci așa cum e propunerea la ora actuală, din păcate, taxa pe tranzacțiile financiare nu reprezintă nimic din ceea ce am spus anterior. Nu înseamnă nici măcar un euro în plus la bugetul european pentru un uh, viitor durabil, și nu înseamnă nici resursă proprie, după cum nu înseamnă nici un euro în plus care să uh, intre în uh, potul comun ca și contribuție din partea statelor membre. Unii se bucură că s-a deschis această portiță pentru că marja de manevră a statelor membre cu această taxă pe tranzacțiile financiare este una cât se poate de largă. Marja de manevră în plan uh, național uh, este una care permite să se depășească plafoanele inițiale. Eu cred că e necesar să spunem exact care sunt regulile jocurilor, pentru că plafonul procentual este unul egal pentru toți. Nu reduce, de fapt, contribuția statelor membre. Și acest procent trebuie să fie unul legal în statele membre, pentru că dacă nu, nu vom reuși să promovăm această taxă pe tranzacțiile financiare fără a fragmenta concurența, pentru că vor fi unii care vor putea participa și alții care nu. Deci, problema aceasta este la ora actuală pentru mine. Mie mi se pare că aceste idei nu sunt suficient ilustrate nici în propunere și nici în amendamentele formulate. Doamnă raportor, eu înțeleg că noi doi ne putem înțelege și nici nu ne rănim uh, intenționat unul pe celălalt. Dar să înțelegem un lucru. Cei care sunt pentru o derogare sau o exceptare, automat sunt împotriva taxei pe tranzacțiile financiare. În același timp, da, da, mulțumesc că ați uh, dat din cap aprobator. Deci, în același timp, suntem uh, conștienți că prin această taxă nu trebuie să subminăm uh, reglementarea pieței financiare. Ne vrem să avem o piață bine pusă la punct. Și dacă vrem să avem o piață cu lichidități, cu capital sporit, fără să o subminăm, atunci automat constatăm că apare o problemă la tranzacțiile intergrup și modul în care sunt uh, interpretate acestea. Pentru că, de fapt, acestea în sine nu sunt tranzacții, ci sunt doar niște transferuri între anumite părți. De ce avem o derogare la market makers? Unii dintre acești actori sunt uh, uh, exceptați de la normele în vigoare, de exemplu în Italia. Și acolo îi dau dreptate, doamnei Podimata. E un risc. Avem și uh, tranzacțiile cu frecvență ridicată. Și acolo mi se pare că trebuie să facem o delimitare între market makers, care sunt activi pe micile burse, și ceilalți. Pentru că riscăm să atacăm și să subminăm bursele mici. Trebuie așadar să facem o delimitare între cei de pe bursa mică, de la bursele mici, și cei care sunt uh, direct activi în uh, tranzacțiile cu frecvență ridicată. Fondurile de pensie sunt uh, un subiect dificil. Mulți dintre noi am abordat acest subiect, inclusiv ministrul de finanțe olandez, care acum conduce Eurogrupul la ultima audiere, Dijsselbloem a spus că Olanda nu este de acord și atunci automat formula este de 11 minus 1 dacă fondurile de pensie nu sunt avute în vedere, mai ales că situația economică este într-o deteriorare constantă. Așa că mesajul meu care este? noi, Parlamentul European, nu ar trebui să pornim o acțiune de strângere de bani fără să nu avem uh, în vedere și niște efecte politice. Ar trebui să ținem cont de acele puncte care sunt de ordine politică și, bineînțeles, să le preluăm în acest aviz și să ținem cont de uh, care este diferența între o situație ideală și situația de facto pe care ne oferă această propunere. Uh, pentru că mie mi se pare că la ora actuală amendamentele de compromis nu sunt unele care se pretează la obținerea unei majorități cu grupul meu politic. Mulțumesc. Podimata. Olanda nu e printre cele 11 state membre, atâta doar voiam să spun. Doamnă Podimata, spune președintele, ar fi mai bine să lăsați comentariile la sfârșit. Și acum, în numele liberalilor, cine intervine? Domnul Tremosa doamnă președinte. Stimați colegi, după cum am spus și în dezbaterea anterioară legată de eh, taxa pe tranzacții financiare, eu sunt un liberal eh, destul de bizar pentru că sunt de acord cu această impozitare. Nu este o poziție pe care o împărtășesc toți membrii grupului meu, dar am spus eh, și că ca liberal, uh, mă temeam de efectele neașteptate ale intervenționismului. De aceea am înaintat amendamentele mele care merg în această direcție. Împărtășesc opinia lui uh, Otmar Caras, care spune că dacă suntem pentru anumite excepții, asta nu înseamnă că ne opunem uh, acestei taxe, ci că dorim să garantăm faptul că până la urmă nu uh, împiedicăm accesul pe piață, ci că obținem doar beneficii pentru piețele financiare. Apoi, în ceea ce privește amendamentele, aș vrea să spun că mă așteptam mai multe din partea uh, doamnei raportor în legătură cu propunerile de compromis. Am primit doar trei pagini până în acest moment. Așadar, aș aprecia efortul dânsei de a încerca să obțină mai multe uh, acorduri pentru amendamentele care au fost înaintate. După părerea mea, bine, voi vota pentru amendamentele care vor garanta calitatea democratică a acestei taxe. De exemplu, voi fi pentru amendamentele prin care noi solicităm în comisie evaluare de impact ex ante și una eh, ex post. Cred că toți liberalii vor avea până la urmă aceeași opinie. Eu personal voi susține aceste amendamente care uh, cer o garantare a rolului Comisiei. Dacă tot e să avem această taxă, atunci um, trebuie să știm exact ce s-ar putea întâmpla și apoi uh, ce s-a întâmplat pe piețe după ceva vreme. Sunt pentru ideea ca statele care nu au parte la acest uh, sistem să uh, fie totuși parte a comitetului TTF. Susțin amendamentele care uh, cer uh, o majoritate parlamentară pentru uh, actele delegate și punerea lor în aplicare. Mai sunt alte chestiuni care sunt importante pentru mine. Cum spuneam și uh, anterior, în alte dezbateri, uh, datoria publică este o limită de netrecut pentru mine. Nu cred că această taxă ar trebui de asemenea să se aplice și piețelor secundare. Prin urmare, aș dori mai multe informații din partea raportoare și din partea Comisiei, pentru că am anumite îngrijorări că introducerea acestei taxe uh, ar putea face guvernele europene încă și mai dependente de finanțarea BCE. Este o îngrijorare pe care o nutresc eu, e o îngrijorare uh, că anumite state membre care depind mult de banii BCE, dacă se va introduce uh, această, piață, această taxă și pe piețele secundare, atunci aceste state vor deveni încă și mai uh, dependente de BCE și acesta ar fi un efect nedorit al taxei pe tranzacții financiare. Uh, cred că susțin un amendament al domnului Wolf Klintz care uh, spunea că uh, datorile ar trebui tratate în mod egal, altfel ar exista discriminare. Mai e o linie pe care eu nu o pot încălca și anume uh, pensiile, fondurile de pensii. Cred că rapoartele Parlamentului din anul uh, trecut uh, au afirmat că aceste fonduri ar trebui excluse din sfera de cuprindere a taxei. De asemenea, economiile pentru pensie n-ar trebui nici ele supuse acestei taxe. Poate ar trebui să primim încă și mai multe informații în legătură cu market makers și cu piețele repo, pentru că În discuțiile cu sectorul uh, am putut afla că sectorul este foarte îngrijorat de faptul că am putea să nu aplicăm excepții acestor două categorii și astfel am putea pune în pericol aceste două structuri importante ale pieței financiare. Acum uh, aș fi de părere că ar trebui să existe câteva excepții, dar aș dori să văd care sunt argumentele Comisiei sau ale doamnei raportor pentru a forma o opinie personală, pentru că în grupul meu sunt opinii puternice deja exprimate în legătură cu aceste chestiuni. Dacă ne gândim puțin la exemplu Franței și Italiei, care au uh, taxe naționale în acest domeniu, există o exceptare a IMM-urilor de la plata acestei uh, taxe la nivel național am putea să aplicăm și noi aceste uh, excepții la nivel european. Iar în cele din urmă sunt câteva amendamente uh, pe care nu le voi vota. De exemplu, uh, principiul reședinței. Îmi pare rău, Ole, pentru asta, însă pentru mine lucrurile sunt foarte clare aici, nu pot să urmez poziția ta. De asemenea, voi vota împotriva acceptării uh, uh, fondurilor alternative, uciți sau uh, instrumente derivate extrabursiere. Pentru că e important să analizăm posibile impacte asupra venitelor. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Tremosa. Spune domnul președinte. Domnul Besec, din partea veză, numele lui Filip Lambert, are cuvântul. Mulțumesc, uh, domnul președinte. Vreau să spun că împărtășim uh, uh, opinia doamnei Podimata în legătură cu majoritatea îngrijorilor sale legate de acest raport. E un moment critic acesta în care discutăm aceste lucruri, adică taxa pe tranzacții financiare, mai precis. Prin urmare, este normal să vorbim de o întoarcere a actorilor vizați și să împărtășim o parte dintre reticențele lor. Însă, trebuie să facem față unor ajustări de natură tehnică și asta pentru a răspunde exact răspuse de dumneavoastră, doamnă Podimata, deci în fața unor campanii care uh, prevăd uh, eșecul acestei uh, taxe. Această presiune este puternică și uh, câteodată ne uh, putem uh, întreba uh, cum am putea să ne îndreptăm spre o bună înțelegere a principiului acestei uh, taxe și e clar că avem de face cu o problemă politică. Dacă e legitim ca sectorul bancar uh, și ansamblul acestei profesii să-și apere interesele chiar dacă exagerează, după părerea noastră, foarte mult atunci când vorbesc despre pericole pe care le-ar uh, presupune această uh, taxă. Oare n-ar trebui să reamintim totuși faptul că sectorul bancar a fost uh, vast susținut prin aceste instituții salvate prin solidaritatea statelor și a Uniunii Europene? Oare n-ar trebui să uh, amintim faptul că această operațiune s-a derulat punând în pericol datorile suverane ale statelor? Prin urmare, oare n-ar fi normal astăzi, câte vreme încă traversăm o criză cu multe fațete, să solicităm sectorului bancar insuficient impozitat, cum spuneați și dumneavoastră, doamnă raportor, să ia parte la găsirea unei soluții comune și la interesul general? Așadar, ar trebui să păstrăm niște obiective ambițioase și astfel să găsim niște amendamente de compromis uh, care merg în direcția unei idei uh, care a fost exprimată prin uh, amendamentele noastre de compromis, doamnă, și anume ideea că taxa pe tranzacții financiare ar trebui să acopere toate piețele, toate produsele și toți actorii, inclusiv fondurile de pensii. Până la urmă, dincolo de discuțiile tehnice care țin de fezabilitate, rămâne o problemă de natură politică. Și aș dori să atrag uh, atenția dumneavoastră, stimați colegi, la faptul că uh, această taxă ar putea constitui un element important, pozitiv, uh, al reconcilierii popoarelor uh, cu ideea europeană. Este un element simbolic, dar mai mult decât atât, pentru că aduce și bani. Până la urmă, e un simbol uh, al ideii europene în lumina viitoarelor alegeri uh, parlamentare, europarlamentare și uh, ar fi păcat să transmitem un uh, mesaj de retragere din această luptă care durează deja de zeci de ani. Pentru a reveni la, pentru a încheia, revin la problema resurselor proprii, chestiune care a fost vehiculată în legătură cu această taxă. Prin uh, aceste resurse uh, proprii, bugetul european ar spori. Practic, contribuțiile naționale nu trebuie înlocuite cu aceste resurse proprii. Domnule Cara, suntem de acord și cu dumneavoastră în legătură cu ideea de a păstra acest uh, obiectiv. Am ascultat, domnule Caras, intervenția dumneavoastră și dumneavoastră ați propus cel puțin un anume procent dedicat, fapt care merită discutat. Însă, doamnă, înțeleg și argumentele dumneavoastră, doamnă Podimata. Dumneavoastră aveți uh, o dificultate reală în a accepta această idee. Este până la urmă o chestiune care ține de coerență. Noi în Parlament uh, uh, ne-am luptat pentru o sporire a bugetului european Uh, și de aceea atunci când uh, apar oportunități pentru noi, uh, resurse care de altfel sunt justificate, nu putem să facem un pas înapoi. Prin urmare, în formulele care rămân a fi discutate, dorim să păstrăm acest obiectiv al taxării tranzacțiilor financiare ca mijloc de a strânge resurse proprii. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Besex, domnul președinte, iar acum Domnul Stașe care cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doamne și domnule, atunci când stau și ascult această dezbatere legată de TTF, pot să spun că mi se pare interesant să remarc evoluția atitudinilor dumneavoastră vis-a-vis -vis de această taxă. Grupul ECR, pentru care eu sunt raportor din umbră, nu a înaintat niciun fel de amendament, pentru că poziția uh, noastră vis-a-vis -vis de această taxă rămâne consecventă, stabilă și egală. Și anume, noi respingem uh, o astfel de propunere din uh, câteva motive uh, fundamentale. Astăzi uh, nu avem timp să le repetăm însă. Am analizat aproape 150 de amendamente destul de atent și mi-am împărțit opiniile în două categorii importante. Prima categorie vizează motivele pentru un acord manifestat pentru anumite amendamente, iar cel de-al cea de-a doua categorie, motive de a respinge aceste amendamente. Dați-mi voie să încep cu acordul. Noi susținem absolut toate amendamente 21, 22, 23 și 24. Acestea sunt amendamente care solicită o respingere a întregii propuneri, iar poziția noastră este aceeași și a fost aceeași pentru toată perioada de care discutăm. Susținem toate amendamentele care merg împotriva unor aspecte negative extrateritoriale care ar putea apărea odată cu introducerea acestei taxe. Din perspectiva mea, avem de-a face cu uh, unul dintre uh, punctele negative dominante legate de acest uh, proiect. Apoi, suntem de acord cu uh, ideea că Comisia Europeană ar trebui să uh, elaboreze analize de impact care să demonstreze că orice cooperare sporită va duce la respectarea drepturilor și obligațiilor statelor membre care nu iau parte la acest proiect. Iar ultimul grup de amendamente pe care suntem gata să le susținem este următorul. Susținem toate opiniile care solicită comisie să demonstreze clar faptul că interacțiunea acestei taxe nu va distorsiona uh, piața comună, nici coeziunea socială și teritorială. Apoi, în ceea ce privește motivele pentru a putea respinge acest proiect, e bine, vom respinge toate amendamentele care consideră că această taxă ar putea fi un instrument uh, care să stimuleze creșterea economică. Suntem aproape siguri, uh, pe baza experienței uh, legate de texte similare din trecut că această taxă va avea uh, efecte negative asupra creșterii și ocupării. Nu susținem nici amendamentele care consideră această taxă ca fiind uh, o posibilitate de a strânge mijloace financiare proprii în viitor pentru Uniunea Europeană. Sunt unii care uh, vorbesc despre slăbiciuni, despre părți negative ale acestui demers, și uh, vreau să spun în acest sens că noi suntem uh, uh, foarte realiști și nu credem în uh, asemenea beneficii pe termen lung. Credem că această taxă, ca și taxă globală, nu este realistă, nu este o așteptare realistă la nivelul G20. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim. Din partea GUE domnule președinte. În legătură cu ceea ce am auzit adineauri, spre deosebire de colegii conservatori, noi suntem întru totul pentru această taxă pe tranzacțiile financiare. Această taxă vine destul de târziu, e oarecum limitată, dar să nu uităm că noi nu putem să rescriem aici istoria. Noi știm exact cum s-a desfășurat criza, iar sectorul financiar poartă o mare parte din vină. Introducerea unei taxe pe tranzacțiile financiare ar trebui să nu înrăutățească această criză. Iată că nu avem această taxă și totuși criza se adâncește. Trebuie să definim niște măsuri concrete pentru a face față realității și a ține cont de această realitate. Nu putem să ne comportăm ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat, ca și când lucrurile uh, pot să decurgă, așa cum au făcut-o și până acum, în timp ce, de fapt, criza se înrăutățește. E o chestiune de strategie acum. Mi se pare că această taxă vine mult prea târziu. Raportoarea a făcut câteva propuneri, iar grupul meu politic poate să le sprijine în mare lor majoritate. Sigur că există câteva diferențe de opinie, dar avem încredere că vom putea discuta deschis cu raportoarea. Încep acum cu un uh, element mai problematic referitor la procentul de 0,1%. Nu credem că ar trebui să fie sub 0,1% și diferența dintre 0,1 și 0,01% nu e una bună. Noi uh, uh, credem că va fi foarte dificil să ajungem la un numitor comun, pentru că se vrea această diferențiere între cele două marje procentuale în funcție de creditul uh, avut în vedere. Apoi, nu cred că ar trebui să existe derogare peste derogare. Eu cred că această taxă ar trebui să cuprindă toate tipurile de acțiuni, uh, că e vorba de tranzacții um, speculative sau nu. Dacă, în schimb, într-adevăr, includem toate aceste categorii, atunci trebuie să facem uh, o ierarhizare pentru a vedea exact despre ce produse financiare este vorba. Deci tranzacțiile speculative, da sau nu, să fie introduse sau nu. Noi considerăm că, indiferent de ce piețe discutăm, ar trebui ca toate tipurile de tranzacții speculative să fie incluse și să fie supuse unei uh, taxe. Se spunea că ar trebui ca această taxă să fie uh, convertită în uh, resurse proprii și astfel să contribuie la buget. Ar fi, prin prisma acestui lucru, important ca noi să um, vorbim pe o singură voce. Nu putem să ne exprimăm pentru consolidarea bugetară în cadrul CFM 2014-2020 și în același timp să sprijinim o măsură care să facă în așa fel încât contribuțiile uh, financiare naționale să scadă mm, prin prisma faptului că acum uh, există taxa pe tranzacțiile financiare în locul contribuției. Eu cred că ar trebui să acoperim acele uh, lacune care au apărut din cauza crizei, de exemplu problemele sociale și crearea de locuri de muncă. Mai e un subiect care nu a fost menționat. Eu cred că avem nevoie de măsuri comune pentru a combate evaziunea și frauda fiscală în domeniul financiar. Nu sunt de acord cu ideea că statele membre trebuie să impună singure măsuri individuale pentru ca astfel să combată evaziunea fiscală. Dacă într-adevăr facem asta, atunci să nu uităm că rezultatul va fi unul minim. Eu cred că noi avem mai degrabă nevoie de acțiuni comune pentru a transmite un mesaj comun, pentru a arăta că suntem solidari. Dacă nu facem asta, atunci rezultatul va fi aproape egal cu zero și nu va schimba status quo-ul cu nimic. Practicile acelea de evaziune fiscală vor continua. Săptămâna trecută a avut loc un summit și s-a spus că au existat măsuri naționale împotriva evaziunii fiscale, dar rezultatul a fost unul nul. Cred că a susit momentul așadar să acționăm împreună. Spuneam că sunt de acord cu mare parte din propunerile raportoarei și se poate bucura de sprijinul grupului meu politic. Mulțumesc. Are cuvântul acum Următ au cuvântul acum următorii. Reira, el señor Gigol y el señor Ferber. Si alguien más quiere inter... Dacă sunt și alții care vor să intervină, vă rog frumos să îmi transmiteți un semnal. Domnul Gozes. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, mai întâi aș dori să vă spun că subscriu celor spuse de Otmar Caras în legătură cu principiul și uh, chestiunile de natură tehnică. Însă astfel trebuie să ne adresăm o întrebare. Și anume, deocamdată nu e cazul să revenim la această taxă, ci să facem o analiză realistă a uh, situației. Odată ce se uh, introduce o taxă, nu trebuie să dăm dovadă nici de romantism, nici să facem uh, morală. Uh, dacă ne gândim la evaziune fiscală, obiectul fiscalității uh, ar fi să uh, procure statului și entităților publice anumite venituri care să le asigure uh, cheltuielile, adică vorbim despre eficiență și pragmatism în aceeași măsură. Ne dăm însă seama că, pe măsură ce analizăm cifrele și consecințele, uh, putem vedea că există mai multe elemente care nu au fost uh, gândite nici de către comisie, nici de alții, uh, odată cu lansarea acestei taxe. Principiul este uh, simplu, însă oare el e suficient pe planul justiției? Adică aceste taxe vor avea până la urmă um, efectul moralizator pe care nu îl dorim de apărat, însă vor aduce și venituri uh, suplimentare. Prin urmare, marea majoritate a considerat, că acest, a considerat că acest principiu era bun și l-a susținut. Însă, dacă ne gândim puțin la detaliile uh, acțiunilor noastre, um, ar trebui să reflectăm la următoarele. Până la urmă, uh, obținem niște măsuri punitive. Dar uh, până la urmă, ideea ar fi fost mai bună să uh, nu-i pedepsim acum pe cei uh, care abuzează, ci să fi reglementat mai bine lucrurile anterior. Cea de-a doua himeră este cea a resurselor proprii pentru Uniunea Europeană. Nu vedem exact cum ar putea sta lucrurile, statele membre nu-și doresc neapărat asta, statele își doresc resurse complementare. Până la urmă, nu facem altceva decât să completăm puțin uh, anumite uh, bugete. Pentru Uniunea Europeană, pe termen mediu cel puțin, nu va exista nicio schimbare. Prin urmare, trebuie să vedem exact uh, cum am putea face astfel încât această taxă să nu aibă consecințe economice defavorabile, pentru că dacă banii vor curge spre alte destinații, nu vom avea beneficii, iar drama pentru consumator va fi că Uh, pur și simplu veniturile pe care se bazau uh, uh, ar urma să dispară în urma diverselor calcule pe care le-ar presupune această taxă. Așadar, ar trebui să ne gândim că mai avem multe de făcut, însă trebuie zis și că cei care critică această taxă și nu fac campanie împotriva acestei taxe, cum spuneam și în plenară săptămâna trecută, contribuabilii încearcă să plătească cât mai uh, puțin. Uh, ideea ar fi însă să nu găsim devieri majore pe piață în urma aplicării acestei taxe. Ar trebui să ne gândim puțin și la alte aspecte care nu sunt neapărat de uh, formulări. Cei care critică această taxă practic solicită niște cifre care să ne poată demonstra care ar putea fi consecințele nedorite uh, ale acestei taxe. Mă gândesc la uh, dubla uh, impunere a OPCVM sau la alte asemenea aspecte. Deci trebuie să fim credibili în discuții, dar nu putem fi astfel fără aceste cifre. De altfel, există o anumită reticență în legătură cu aceste elemente concrete financiare pe care le solicităm ca dovezi, dar fără ele nu vom putea susține anumite poziții care uh, nu s-ar justifica altfel. Prin urmare, mai avem multe de făcut. E adevărat uh, că uh, suntem pentru aceste opinii vehiculate, dar asta nu înseamnă că putem spune absolut tot ce ne dorim aici. Statele membre nu pot fi lăsate să facă absolut tot ce își uh, doresc. Uh, de asemenea, dezbaterea noastră trebuie să fie ușor de înțeles de către contribuabili, să fie benefică pentru uh, economie și pentru dezvoltarea durabilă și n-ar trebui să meargă înspre o slăbire a bazei financiare printr-o încetare a anumitor activități care nu sunt neapărat proaste în sinea lor. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Gozes. Dăm acum cuvântul doamnei Luling. Doamna Luling, uh, aveți cuvântul Astrid. Mulțumesc uh, mult, domnule președinte. Eu constat cu mare plăcere faptul că în discuția noastră de uh, astăzi putem observa mai mult realism. Îmi dau seama că nu mai discutăm uh, doar uh, teoretic uh, despre oportunitatea introducerii unei astfel de taxe pe tranzacțiile financiare. Această dezbatere am avut-o deja. Însă aș dori să fac un comentariu de natură generală totuși, și anume această taxă, cum am spus deja, se pare că în fiecare zi se lovește de noi obstacole și poate nu din întâmplare. Chiar dacă reprezint un stat uh, care uh, militează pentru o astfel de taxă, uh, trebuie să recunosc totuși dificultățile legate de această taxă. E clar că anumite opinii nu sunt rezultatul unor sfaturi bune și poate că vehiculându-le n-am rezolvat problema unei uh, taxe care unora le pare inacceptabilă pentru sectorul financiar, dar care până la urmă îi face să plătească pe cei care uh, sunt consumatori ai serviciilor financiare. Pentru că ar fi o greșeală să credem că băncile uh, vor fi cele care o vor plăti. Nu, consumatorii, cei care vor uh, cumpăra servicii, vor plăti și această taxă. Apoi, în ceea ce privește uh, extrateritorialitatea, te- teritorialitatea, situația este mult mai complexă, cum au spus-o și uh, alții. Ar trebui să ne gândim până la urmă la o cooperare consolidată care ar putea obliga până la urmă toate statele membre să facă astfel încât toată această poveste să nu pună probleme. Oricum, comunitatea juriștilor își pune foarte multe întrebări în legătură cu această taxă. Regatul Unit uh, n-a anunțat un recurs în fața Curții Europene de Justiție fără uh, un motiv uh, solid. Și cred că vom asista la foarte multe surprize. De altfel, deși mă consider rezervată în ceea ce privește această uh, taxă, eu una nu voi, uh, nu mă voi opune aplicării uh, ei. Însă, în ceea ce privește fondurile de uh, pensii, și mă bucur că mulți uh, colegi uh, au înaintat amendamente în exact această direcție, e bine, în ceea ce privește aceste fonduri uh, și uh, în ceea ce privește uh, alte asemenea fonduri, e important să considerăm că aceasta este o limită de netrecut. Fondurile de investiții nu sunt excluse din domeniul de aplicare și dacă lucrurile vor rămâne așa, e una nu voi vota acest text. Pentru cei care nu știu aceste lucruri deja, pot să spun eu acum că în ceea ce privește fondurile de investiții și fondurile de pensii, e bine, acestea vor fi mari perdanți ai unei taxe pe tranzacții financiare și totul va merge până la uh, uciderea uh, uh, anumitor fonduri de către altele. Comisia, din păcate, n-a dorit niciodată să recunoască faptul că uh, dacă se impun anumite fonduri în cascadă, asta ar presupune un uh, cost mortal pentru industria uh, fondurilor. Dacă uh, s-ar impune de 10, 15, 20, 30 de ori această taxă de 0,1%, am ajunge la anumite niveluri prohibitive. Și nu înțeleg de ce nici măcar nu se dorește recunoașterea acestei probleme. Practic, pedepsim anumite uh, instrumente uh, de strângere a economiilor, uh, care sunt uh, elemente stabilizatoare ale uh, sectorului uh, financiar. Iar în ceea ce privește uh, OPCVM-urile, ei bine, acestea sunt reglementate într-o manieră admirabilă uh, în interesul uh, consumatorului. Bine, dacă vreți să mergeți în Singapore, n-aveți de când, dar eu una nu-mi doresc acest lucru. Apoi, dacă ne gândim la o taxă care se dorește a combate uh, specula și uh, a uh, pedepsi uh, anumite uh, fonduri pentru, uh, de, de economisire pe termen lung, e bine, sincer vă spun, eu logic nu reușesc să uh, urmăresc toată această argumentație. Aș dori să văd ce au de spus și uh, colegii mei. Am, i-am auzit pe câțiva dintre ei care au făcut comentarii în acest uh, sens, însă se înțelege de la sine că această problemă este determinantă în măsura în care uh, nu putem elimina din discuție subiectul fără să analizăm așa cum trebuie consecințele. Doamna raportor spunea că ne apropiem de un acord. Eu un, una nu am această impresie. Optimist, dumem utopist cred că este optimistă sau poate chiar o utopistă. Eu încă n-am văzut amendamentele de compromis pomenite între raportorii din umbră va mai trebui să discutăm, va trebui să discutăm și în cadrul grupului. Eu o să fac toate eforturile în ceea ce mă privește pentru a putea ajunge la un compromis rezonabil, însă cele auzite până acum din partea raportoarei și din partea celor care o sprijină nu îmi place deloc. Mulțumim. Domnul Clint, mulțumesc, domnule președinte. Văd că ești domnul Bentman de la comisie alături de noi. Îi admir și răbdarea și idealismul, pentru că propunerea pe care a diseminat-o și care e punctul de plecare al acestei dezbatere, dezbateri diferă foarte mult uh, de ceea ce uh, discutăm noi aici. El a făcut un pas curajos. Și, într-adevăr, dacă am fi implementat uh, propunerea așa cum era iar la început, am fi avut efecte globale. Ceea ce avem acum uh, nu, pe masa de lucru nu mai are legătură cu propunerea inițială și nu m-ar mira dacă reprezentantul comisiei s-ar ridica și ar spune că aruncă mănușa. Orice taxă, orice impozit are o rază de acoperire și uh, trebuie să genereze bani. În acest caz, Deci, această taxă este una care trebuie să genereze bani noi și cam uh, asta e ideea celor 11. Ei uh, vor să introducă această taxă din cauza acestui element, crezând că astfel um, se va rezolva problema, dar a crede că plătește doar sectorul financiar e o eroare pentru că vor plăti și clienții băncilor și așa mai departe. Mă surprinde faptul că acum cei 11 par să nu mai fie în acord cu privire la ce vor și cum vor. Mă uit uh, ce se întâmplă în practică. Deci avem 11 miniștri de finanțe care stau și dezbat ce trebuie să fie cu această taxă. Uh, olandezul spune că fără fonduri de pensie. Uh, luxemburghezul, cum l-o fi chemând, spune că trebuie să se facă anumite derogări. Vin și francezii și spun că ei au introdus, de fapt, o taxă în august, deci nu mai au nevoie de o taxă în plus. Germania au și ideile lor cu privire la exceptări. E o discuție babiloniană despre ce ar trebui să se înțeleagă prin această taxă pe tranzacțiile financiare. Domnul Bertman a făcut o definiție la un moment dat, dar fiecare stat membru și-a adus contribuția în funcție de ce interese și ce idei are. Uh, și rezultatul este că nimeni nu mai știe ce se va întâmpla cu banii care ar veni la un moment dat din taxa pe tranzacțiile financiare, dacă e să vină. Unii deja visează că acești bani sunt uh, incluși în uh, buget. Din câte am înțeles eu, ministrul de finanțe al țării mele uh, a obținut vreo 2 milioane de bani fictivi ca viitor venit la bugetul de stat. Alții poate că au idei similare pe când uh, există și cei care spun că poate fi completat astfel bugetul european și se reduce astfel contribuția națională. Deci, foarte mari diferențe. Teza mea este că nici nu vom avea această taxă pe tranzacțiile financiare, indiferent ce dezbatem noi aici. Rezultatul va fi că cei 11 nu vor găsi un acord. Nu exclud faptul că Uh, vor apărea tot felul de soluții de ultimă instanță, pe cum o taxă de timbru și așa mai departe, dar ideea este că această fragmentare nu este una de bun augur și aș propune să abordăm lucrurile pas cu pas, care să fie acceptabilă pentru cele 27 de state membre, în curând 28. Să începem cu un fel de stamp duty, o taxă pe timbru, așa cum e în Regatul Unit. Și mai târziu, în funcție de cum evoluează lucrurile, să creștem această taxă încetul cu încetul. Ceea ce avem acum în negociere e un proiect care stă să eșueze cu siguranță. Mulțumim. Acum dăm cuvântul domnului Smith. Thank you, Mr. Chair. I... Mulțumesc, domnule președinte și le mulțumesc celor care ne spun, v-am zis noi, nu-mi plac aceste comentarii, dar iată, le avem. Asta se întâmplă odată ce încep să examinez o chestiune în detaliu. Am încercat să spus, să, să înțeleg ce a spus prietenul meu, uh, colegul Clint. El vrea taxa domnului Bergman, dar nu taxa propusă, nu vrea scutirile și așa mai departe. Probabil am putea o lăsa baltă cu totul. Să începem ceva nou. ideea unei taxe menite de a încuraja creșterea în Europa nu e așa de bună? Nu știu. Fiecare în propriul stat am avut experiențe proprii. Și acestea diferă, s-a spus, însă există și elemente comune în opinia mea. se spunea că reprezentanții acelor țări care nu aplică această taxă n-ar trebui să aibă un cuvânt de spus sau nu ar trebui să aibă un cuvânt greu de spus. V-ați exprimat, stimate coleg, într-un mod foarte politicos, ca de obicei, nu vreau să vă critic, însă, în acest caz, e deosebit de important că dacă acest club select vrea să meargă mai departe, atunci n-ar fi absolut corect că țările din afară totuși sunt afectate de această taxă, simt efectele. I think that's appropriate uh, idea and proposal. And therefore I think that Prin urmare, consider că efectele extrateritoriale nu au fost examinate pe deplin. Asta mi se pare inacceptabil. Măcar ăsta ar trebui să fie un argument valabil pentru țările care nu sunt între cele 11. În încheiere, v-aș spune că aceia dintre dumneavoastră care chiar doriți această taxă să spuneți, e vorba de venituri în plus, e vorba de un anumit mesaj politic. Sunt de acord, piața financiară trebuie să fie reglementată mai bine. Și eu pot accepta această idee. Însă, dacă introducem o astfel de taxe, aceasta trebuie să fie eficientă și trebuie să fie înțeleasă într-un context mai larg. Diavolul stă în detalii, așa că n-am să vă urez noroc, pentru că eu o să votez oricum împotrivă. Însă noroc raportoarei, pentru că eu, doamnă drăguță, vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Schmidt. Doamna Ferreira are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Eu sunt, sunt oarecum dezorientată de schimbul de opinie de până acum. Pe de parte, s-a spus că cei care plătesc vor fi consumatorii. Îmi însușesc această observație. Însă, să nu uităm că un consumator al unui produs real, al unei cărți, cel puțin în țara mea, plătește 23% TVA când cumpără produsul ăsta. De ce să nu plătească nici consumatorul și când achiziționează nu o sticlă sau o, o sticlă de apă sau o carte, ci un produs financiar? Apoi, să discutăm despre percepția cetățenilor. Cetățenii plătesc prea mult, IMM-urile plătesc prea mult, plătesc, contribuie prea mult la bugetul național, prea mult, indirect, la bugetul european. Povara pe umerii sectorului financiar este disproporționat de mică dacă ne uităm la situația economiei reale. Atunci e în regulă ca cei care consumă produse financiare să plătească și sectorul financiar să plătească mai mult. Vorbim de scutiri. Îmi pare rău. Nu înțeleg logica scutirii fondurilor de pensii. Fondurile de pensii nu sunt IMM-uri, sunt mari corporații nu o să le lăsăm în pace doar pentru că vor trebui să plătească 0,1% pe tranzacțiile lor. Doar dacă operează în mod foarte agresiv, dacă se angajează în investiții riscante, dacă fac operațiuni frecvente, atunci doar vor fi afectate de această taxă. Însă asta e o consecință pozitivă, pentru că fondurile de pensii ar trebui să investească pe termen lung, nu pe termen scurt. La fel și datoria publică. Datoria publică a scăpat de sub control nu pentru că economia era în scădere, ci din cauza jocurilor speculative intense. Speculatorii cumpărau, vindeau obligațiuni de stat și obligațiuni suverane și de aceea piața acum este mai stabilă pentru că Banca Centrală Europeană a trecut la tranzacții monetare directe? Pentru că altfel, economia e mai proastă acum decât era atunci când speculatorii își făceau de cap și economia era sus. Să nu încurcăm lucrurile. Când mă uit la scutirile propuse, găsesc motive întemeiate pentru toate dintre ele. Am să merg pe, pe lista amendamentelor. Toată lumea de aici știe foarte bine, ne ocupăm serios de această problemă. Acum să vedem ce au propus colegii din diferitele grupuri financiare pentru în materie de scutiri, tranzacții între grupuri, Ferber, Schmidt și așa mai departe. Tranzacțiile între grupuri atâta timp cât îndeplinesc cerințele de provizionare. împrumutul de valori mobiliare, acordurile de împrumut, alte scutiri. Un alt grup de parlamentari, scutirea fondurilor alternative de investiții, scutirea grup pentru fondurile de pensii, instituțiile care se ocupă de fondurile de pensie, altă excepție, instituțiile non-financiare, scutire pentru tranzacțiile extrabursiere, scutire pentru market maker, scutire pentru IMM-uri. Scutire pentru instrumentele emise de IMM-uri. Scutire pentru filialele instituțiilor, instituțiilor care operează într-un stat membru participant, dar care tranzacționează într-un stat neparticipant dacă nu fac o tranzacție cu un instrument emis într-un stat membru participant scutire pentru capital de investiții sau fondurile antreprenoriale. Excepție pentru instrumentele emise de statele membre non-participante, excepție pentru datoria publică, excepție pentru derivative legate de valute sau rata dobânzilor, Excepție pentru piețele primare, excepție pentru obligațiuni, excepție pentru obliga operațiunile de hedging pe derivate și așa mai departe. Și atunci vă întreb, E o strategie de diluare completă a TTF prin excepții și scutiri. Sunt motive minunate pentru fiecare, dar noi vrem să descurajăm tranzacționarea excesivă a produselor financiare. Sunteți siguri că suntem pe aceeași lungime de undă? Ca reprezentanți ai cetățenilor europeni, putem merge mai departe oferim toate aceste portițe de scăpare. Sigur, sunt motive bune pentru fiecare dintre ele. Și pentru fiecare găsim un motiv legitim, dacă scăpăm din vedere obiectivul principal. Haideți să spunem lucrurilor pe nume. Mai ales când e vorba de Olanda, am fost foarte surprinsă. Olanda nu e una din cele 11 țări, e în afară. Sunteți sigur, domnule Caras, că dacă excludem fondurile de pensii, Olanda se, mi se va alătura? Nu cred. Ministrul de Finanțe al dumneavoastră ne-a spus clar. Un motiv pentru care nu sunt între cele 11 sunt fondurile de pensii. Dar n-a spus că dacă am scuti fondurile de pensie, Olanda își va reconsidera poziția. Nu. Așa că, să fim cinstiți. Avem o poziție comună a Parlamentului, nu e codecizie. Haideți să rămânem la poziția inițială să nu mai deschidem tot felul de portițe, pentru că portițele astea o să devină dita mai poarta, scutiri peste scutiri care vor distruge complet PTF-ul. Asta e poziția mea. Vă mulțumesc. Reira, tine la palabra al señor Gigol. Acum, domnul well, uh... Gigold. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc Elisei a spus multe dintre cele pe care vreau să le spun și eu, însă probabil a spus mai bine decât mine. Așa că eu n-am să mă întind prea mult, vă mulțumesc, n-am să mai intru și eu în hățișurile diferitelor propuneri, însă impresia mea este absolut aceeași. De multă vreme știm că această chestiune este una extrem de controversată. Ramon, vreau să spun, nu-ți fă probleme că ești liberal și sprijini această taxă. Prima dată a fost propusă de John Maynard Keynes, care era parte din familia ta politică. Sigur, însă liberalismul ajunge să fie încălcat atunci când începi să faci tratament preferențial. Aplici unora taxa și scutești pe alții pentru că atunci nu mai respecti condițiile de echitate pe piață, care e ideea principală a unei economii sociale de piață. Am purtat o lungă bătălie pe marginea acestei taxe și e interesant să vedem că vechii oponenți au schimbat strategia pe parcurs. Unii au înțeles că taxa, la urmă urmelor, nu e de atât de proastă. Alții cred încă că pot să o scoată de pe ordinea de zi și scriu tot felul de uh, uh, articole dibace în, în discusite împotriva acestei taxe. Alții mai periculoși au înțeles foarte bine că dacă nu poți să învingi, alătură lor. Și acum vin și spun sprijinim taxa, dar de fapt încearcă să o submineze tot felul de atacuri. Unul e această listă lungă de scutiri, o altă strategie este prelungirea întregului proces prin tot felul de intervenții și cea mai periculoasă astfel de manevră mi se pare a fi una cea a intereselor ascunse, care sunt însă prezente. BCE-ul a spus că în principiu se opune taxei, ani de zile, acum în public declară că vor să ofere consultanță. Nu cred că trebuie să le cerem sfatul celor care nu ne sprijină proiectul. Suntem pe teren extrem de înșelător. Există doar o singură justificare pentru excepții. dacă nu poți opri evaziunea fiscală pe unul din produsele impozitate, chiar dacă recurgi la toate instrumentele juridice pe care le ai la dispoziție. Numai dacă nu poți opri evaziunea fiscală, ajungi la problema taxei suedeze și asta trebuie într-adevăr evitată. Dar, dincolo de asta, toate propunerile bine intenționate, pensiile sunt un lucru bun, hai să nu le, să nu le uh, uh, impozităm, investițiile care ajută economia, economiile bătrânilor și așa mai departe, dar argumentul dincolo de asta nu este foarte convingător pentru că în ultima instanță ajunge să distrugă ideea de aplicare universală și de joc echitabil pe aceeași piață. Sigur, în ultimă instanță, da, utilizatorii ajung să, parte o parte a, să plătească o parte a costurilor, însă asta nu e rău în sine, pentru că nu toată lumea recurge în, același, în aceeași manieră la tranzacții pe termen scurt în sectorul financiar. Și o ultimă observație privind spusele lui Ole. Am văzut și eu amendamentele unor colegi care propun respingerea integrală a declarației noastre. Dacă citiți justificările înaintate de tine, Ole, dar și de Gunnar Hockmark și de alți colegi de la PPE, trebuie să spun că a fost foarte intrigat de rezultatul final. Mi se pare că respingerea acestei propuneri de cooperare întărită s-ar justifica doar dacă am putea spune că există un efect masiv asupra țărilor neparticipante. E interesant să vedem că aceste propuneri vin de la membrii ai Parlamentului care nu sunt din state care doresc să se alăture acestui demers. Suntem pe nisipuri mișcătoare, s-a discutat foarte mult aici reprezentanții altor țări care nu participă au un cuvânt de spus sau nu. Știți că din punct de vedere juridic cu toții avem același, uh, același mandat aici. Juridic, legal vorbind, nu putem face distinții în subcomisie, să vorbească doar cei din zona euro, doar cei din afara zonei euro, doar cei din 11 și așa mai departe. Însă se pune o întrebare de legitimitate. Cred că în ultimă instanță ar trebui măcar să ne recunoaștem cu toții la fel de responsabili și răspunzători. În Consiliu există riscul că țările care nu au nici mai mică intenție de a se alătura bagă bețe în roate proiectului. Și aici, mai devreme sau mai târziu, o să fim întrebați de ce discutăm aici la un loc aceste chestiuni, deși, în principiu, unii dintre noi nu sunt vizați direct sunt anumite partide care la nivel național se apucă să constituie majorități împotriva taxei. Știu că nu e un argument juridic pe care vreau să ridic aici, este o chestiune de procedură. Cum lucrăm aici, asigurând în același timp că acest Parlament, în ciuda faptului că nu toți membrii săi reprezintă zona euro, că acest Parlament să fie în continuare văzut ca un Parlament al zonei euro. Va trebui să avem mare grijă să vedem cum ne justificăm afirmațiile din acest punct de vedere. Înțeleg perfect de ce se pun astfel de întrebări. Vă mulțumim, domnul Giegel, dau acum cuvântul domnului Ferber. Ja, vielen Dank. Ich bin jetzt doch... Mulțumesc. Sunt trist din cauza că solicitările socialiștilor trebuie aruncate peste bord pentru că, de fapt, noi ne-am înțeles că discutăm deschis despre o taxă pe tranzacție financiară și că trebuie să umplem cu viață acest subiect. Practic, vrem să impozităm specula excesivă, dar ce constat la Emir, de exemplu, spuneam că există produse derivate care nu trebuie să se bucure de clearing și că sunt produse care nu au de a face cu specula, dar în același timp Uh, pot fi impozitate tocmai pentru a descuraja specula ulterioară. Vreau să vă spun că acest amendament pe care l-am depus e unul care abordează un subiect foarte important. Noi suntem un continent orientat către producție, vrem un continent puternic în continuare și că ar trebui să Veghem la menținerea acestea. Ne cerem scuze, eu o interferență cu microfonul. Cineva nu și-a oprit microfonul în sală. Micro out. Ich probier's weiter. <laughs> Domnul Ferber, cer scuze interpreților. Ei trebuie să suporte toate aceste neplăceri. Așadar, această plus valoare trebuie să fie în continuare facilitată în Uniunea Europeană și eu voi milita uh, mai ales pe lângă stimații colegi socialiști, să respecte ceea ce am uh, decis mai de mult și să se aplice și în cazul taxei pe tranzacțiile financiare. Domnul Giggold a menționat iarăși un subiect care pe mine mă îngrijorează. Între timp, asistăm la o Uniune Europeană care e formată din mai multe majorități parțiale. Noi, Uh, reprezentăm comunitatea celor 27 cu comisia noastră Econ uh, în viitorul apropiat 28. Apoi avem Uniunea Statelor din Pactul Fiscal, 25 la număr. Avem mai apoi și Comunitatea Statelor din zona euro, 17, și acum avem și acea comunitate a celor 11 care sunt pentru taxa pe tranzacțiile financiare. Peste tot, pe unde nu suntem 27, noi, Parlamentul European, uh, avem o voce, cei din Parlamentul European avem puține de spus și avem o poziție slabă. Prin urmare, ne va fi destul de greu să reușim uh, să ne menținem poziția în această uh, constelație, pentru că populația trebuie să știe să facă diferența și nu poate, de fapt, să facă diferența între cei 11, cei, 20, cei 17, cei 25 și apoi cei 27. E foarte greu. Așa că statele membre care deja au spus că nu se vor alătura celor 11, în această situație trebuie să permită cel puțin celor 11 să poată acționa. Iar noi, cei din Parlamentul European, trebuie să emitem un aviz care să nu bifeze doar uh, cadrul formal, ci care, din punctul de vedere al substanței, să însoțească această propunere cu adevărat. Dacă nu, nu vom reuși mare lucru nici pe viitor. Problema este că Europa acum e fragmentată, uh, Uh, în multe domenii. Noi vedem, noi cei de la Econ vedem asta zi de zi. Pentru noi, uh, cei vexați între ale politicii, uh, e un lucru de înțeles, dar pentru cetățeni devine din ce în ce mai complicat. Mulțumesc și nu în ultimul rând domnul Langen. Äh, relativ kurz Voi fi foarte succint, pentru că deja am ascultat foarte multe argumente și cam asta voiam să exprim și eu aș dori să mă refer la derogarea permanentă a produselor derivate. Noi am votat regulamentul EMIR cu o majoritate confortabilă și prevedem și niște derogări, dar în concordanță cu definiția derivatelor, definiția activităților bancare și așa mai departe, vom face ca pe ușa din dos EMIR să devină un proiect uh, absurd. Și vor apărea costuri de miliarde de euro în plus pe spinarea întreprinderilor. Și guvernele cred că își dau seama de asta. Securizarea riscurilor, de fapt, nu are nimic de a face cu specula ce trebuie impozitată și descurajată. Eu cred că coordonatoarea socialiștilor, stimata noastră colegă, trebuie să ia la, cunoș- la cunoștință acest lucru. Dacă votăm taxa pe tranzacțiile financiare, atunci trebuie să existe niște derogări de bun simț și acest lucru vreau să-l subliniez astăzi aici foarte ex- explicit. Îi avem pe market makers, uh, care uh, ei trebuie să reprezinte, care trebuie să reprezinte excepția pentru privați, apoi uh, avem uh, exceptări pentru fondurile de pensii și așa mai departe. Sunt până la urmă niște excepții de bun simț, firești și cred că uh, cealaltă jumătate a Parlamentului ar trebui să fie sensibilă puțin la doleanțele noastre pentru că acest aviz să aibă într-adevăr valoarea scontată la final. Mulțumim foarte mult, domnule Langan. Acum dau cuvântul comisiei, domnului director Berman de la Digitex. Doar trei minute, deoarece nu mai avem timp la dispoziție. Să știți că mai avem un punct pe ordinea de zi și uh, imediat la 5 vine domnul Barnier în uh, comisia noastră. Deci trei minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul. O să încerc, o să mă străduiesc să mă limitez la 3 minute, nu promit însă că reușesc. Se pune întrebarea ce mesaj politic vrea această comisie parlamentară sau acest parlament prin acest raport. Vrem un mesaj pe costuri? Dacă da, atunci uh, nu știu în ce măsură o taxă pe timbru răspunde doleanțelor uh, dumneavoastră, pentru că o, aceasta generează un venit modest. Trebuie să nu pierdem din vedere că costurile vor spori cât timp nu vrem să reducem uh, riscul. Avem probleme și din cauza evaziunii fiscale, an de an. Nu în ultimul rând, să nu uităm că taxa pe tranzacțiile financiare e pe tranzacțiile financiare executate de către instituțiile financiare pe piețele financiare. Deci nu e doar de, vorba despre bănci, ci și despre sectorul bancar gri, adică acei gestionari de active, hedge funds, fonduri de pensii, OPCVM-uri și așa mai departe. Sau market makers, și aici vreau să menționez vreo 3-4 derogări pe care le men- menționați dumneavoastră. Market making și propriety trading. Din câte am înțeles eu, vreți să excludeți pe market makers din cauza efectului de cascadă în acest proces. Să ne uităm însă la articolul 10 cu 2, acolo se spune că dacă o instituție financiară acționează în numele și în contul altei instituții financiare, atunci ultima trebuie să plătească o taxă. Market makers au un privilegiu față de cei care nu sunt propriety traders. În ceea ce pește extrateritorialitatea, e o noțiune bizară pentru mine, mai ales că vine de la cei care sunt împotriva ei. Uh, mai întâi s-a spus, suntem împotriva taxei pe tranzacție financiare pentru că e bună pentru cei care nu participă și proastă pentru cei care participă. Și acum, cei care nu participă vin și spun, dar e un lucru rău pentru noi. Să se decidă odată. În al treilea rând, aș dori să menționez despre acele derogări ca un rezultat sau ca o justificare, justificarea faptului că sunt activități meritorii care trebuie sprijinite pentru că le sprijină alte regulamente. Logica aici poate nu e corectă, pentru că Multe produse, precum fondurile de pensii, deja se bucură de uh, privilegii în ceea ce privește accesul la piețele de capital în plan național și se bucură de subvenții și de reduceri de impozite. Să uh, ne gândim că există și un efect cumulativ al acestor privilegii și dacă acordăm tratament special prin EMIR, atunci acest lucru nu înseamnă automat un alt tratament special și în ceea ce privește taxa pe tranzacțiile financiare. Nu în ultimul rând, menționez că nu întotdeauna e uh, o discuție de genul ori e albă, ori e neagră în ceea ce privește uh, derogările uh, pe impozit. Ai, doamna raportor a menționat acordurile repo, noi ne putem gândi și la uh, ratele reduse. E o abordare interesantă și o vom avea în vedere. Dar nu în ultimul rând, un lucru pe care domnul Clint îl contestă, pare să existe și un stimulent în text, pentru că până la urmă cei care sunt foarte activi și frecvent trebuie să plătească un impozit, că e vorba de mari investitori, Golden Sachs, Merrill Lynch și așa mai departe, că e vorba de cei din uh, uh, high frequency trading. Și ceilalți vor plăti mai puțin. Iar în ceea ce privește fondurile de pensii, iarăși avem atâtea fonduri de pensii, atâtea uh, comportamente pe piață. Unii percep impozite pe management, impozit pe randament, rezultatul fiind că unii vor plăti mai mult decât alții. Și dacă e să oferim atâtea derogări, atunci vom reduce și efectul de stimulent, care de fapt era conținut ca idee de bază în textul inițial, în propunerea inițială. Mulțumesc, iar la sfârșit dau cuvântul doamnei Ani Podimata. Uh, it's impossible for me to deal. Mulțumesc, domnule președinte. Este imposibil pentru mine să iau în considerare fiecare intervenție în parte. Uh, Asta din moment ce nu mai avem prea mult timp la dispoziție. Însă, evident, aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră și tuturor um, colegilor pentru uh, toate comentariile și pentru toate contribuțiile lor. Aș dori să aduc în discuție un alt uh, subiect uh, care merge în aceeași direcție cu intervenția anterioară a lui Sven Giegold. Mie mi se pare destul de bizar faptul că cei care se opun uh, taxe pe tranzacții financiare folosesc uh, ca principal argument, au folosit ca principal argument uh, în discuțiile noastre anterioare când discutam o taxă pentru cele 27 de state membre, faptul că taxa fusese gândită prost și că asta ar putea duce la evaziune fiscală pe scară largă. Aceeași uh, în această dezbatere argumentează că această taxă este atât de bine gândită de data aceasta uh, încât va avea efectele scontate. Din nou, aș dori să-mi repet uh, abordarea și poziția. Sunt total deschisă și sunt gata să fac față solicitărilor legitime și posibilelor efecte negative neintenționate uh, pe care le-ar putea presupune această taxă. Însă, nici de cum nu consider că Parlamentul uh, ar da ocazia uh, unor comportamente evazioniste să se petreacă, pentru că de la bun început am solicitat o sferă de cuprindere foarte uh, vastă pentru uh, această taxă, să se acopere toate instituțiile financiare, toate piețele, toate produsele. Văd că pleci, Ole, însă -mi voie să spun că, de fapt, consider uh, cu fermitate faptul că acesta este și motivul pentru care taxa suedeză a eșuat. Sfera de cuprindere uh, Uh, redusă cu uh, rate înalte. Prin urmare, am putea trage anumite învățăminte de pe, vremea, uh, de pe urma eșecurilor care au avut loc în Suedia. Apoi, în ceea ce privește diversele exceptări, ei bine, la împărtășesc opiniile deja exprimate de uh, colegi. Într-adevăr, Comisia trebuie să ia în considerare în mod pozitiv aceste uh, sugestii pentru o rată mai redusă de 0,01% pe uh, termen scurt în ceea ce privește repo. Cred că asta ar putea avea un uh, efect pozitiv asupra fondurilor de pensii, asupra uh, tranzacțiilor intergrup. Iar în cele din urmă, în ceea ce privește argumentul faimos al extraterritorialității. E bine, dați-mi voie să reamintesc uh, mai întâi uh, principiul reședinței pe care se bazează actualmente TTF, care este un uh, principiu larg răspândit în domeniul fiscalității. Acesta este, de fapt, principiul care se aplică și TVA-ului. N-ar trebui să uităm acest lucru. Iar în ceea ce privește Uh, regulile uh, TVA de mult aflate în vigoare, uh, ei bine, e clar că trebuie perceput această taxă în țara de reședință a cumpărătorului. Adică, dacă un neamț cumpără un produs online de pe Amazon, atunci Amazon va plăti TVA autorităților fiscale nemțești. Până la urmă, Așa arată lucrurile și în legătură cu TFF-ul și acest uh, sistem încă n-a dat uh, naștere la probleme. Apoi, Taxa de uh, timbru uh, vizează un transfer uh, al proprietății în Regatul Unit, indiferent de locul unde are loc tranzacționarea, indiferent dacă cel care tranzacționează este rezident al Regatului Unit sau nu. O mare parte a veniturilor fiscale de la bugetul Regatului Unit sunt plătite de către cei care nu locuiesc în Regatul Unit. Așadar s-a pus mereu această problemă a extrateritorialității. Din nou, aceasta este o taxă uh, gândită și care se dorește a fi pusă în aplicare de 11 state membre. Prin urmare, consider că fără să avem dorința de a exclude pe colegi sau uh, pe statele membre care nu participă la uh, acest sistem de la gândirea sa, totuși consider că, totuși, totuși consider că statele membre care au uh, hotărât uh, să ia parte la această procedură de cooperare sporită uh, ar trebui să gândească detaliile acestei taxe. Încă o dată vă mulțumesc și aștept o cooperare sporită și de acum înainte cu raportorii din umbră pe baza principiului pe care l-am enunțat și anterior, și anume că eu consider că Parlamentul nu ar trebui să fie instituția care să să care să fie percepută din afară ca fiind instituția care uh, uh, a început să dilueze uh, această taxă. Mulțumesc. Mulțumim, doamnă Podimata, domnul președinte. Votul în comisie va avea loc pe 6 uh, iunie. Și putem trece la punctul următor de pe ordinea de zi, și anume politica regională ca parte a unor sisteme mai ample de sprijin din partea statului. Doamna Luling. Uh, se pare că anumite chestiuni nu au putut fi discutate. Este imposibil să votăm pe 6 iunie. Dacă dorim uh, să facem uh, ceva serios, atunci trebuie să ne punem de acord, cum spunea și domnul Ferber. Dar dacă nu facem asta, nu putem vota pe 6 iunie, pentru că, practic, n-am obținut nimic în plus pe masa discuțiilor. Nu, nu putem să ajungem la un consens rezonabil astfel. De altfel, dați-ne și timp. e clar că aici avem nevoie de timp, tot asta spunem de nu știu câte vreme. Domnul președinte, mulțumim, doamnă Luling, nu mai avem timp de dezbatere astăzi aici, însă am fost informată de către secretariat uh, că compromisurile au fost deja transmise între uh, raportorii din umbră, prin urmare deja grupurile politice dezbat pe marginea lor. Deci, deja au loc discuții. Domnul uh, Hozes, domnule președinte, în calitate de coordinator, uh, pot să spun că asistăm la o accelerare stupidă a votului uh, pentru a obține anumite uh, rezultate. Avem nevoie de timp pentru a schimba lucrurile Uh, e clar că ne-ați precizat un timp prea scurt pentru înaintarea amendamentelor, dar dacă ne grăbim noi, asta nu înseamnă că se va grăbi și Consiliul și Comisia. Avem nevoie de timp suficient uh, la dispoziție pentru a obține rezultate bune. Dacă nu, rezultatul va fi unul simplu și am spus asta de mai multe ori. Dacă nu vom avea timp la dispoziție, vom vota împotriva proiectului oricum ar arăta acesta. Iar asta nu ne va duce niciun fel de câștig. Doamna Podimata. Da, un mic comentariu. Amendamentele de compromis deja au fost uh, distribuite. Doamnă Luling, uh, un minut vă rog, ascultați-mă. Eu sunt prima care dorește să uh, se obțină cel mai bun rezultat posibil, asta în calitatea mea de raportor. Așadar, s-au programat două noi întâlniri cu raportorii din umbră pentru a încerca să mai facem un efort de a ajunge la un compromis. Apoi, un al treilea aspect pe care aș dori să îl menționez în legătură cu colegii este următorul. Parlamentul European, printre pozițiile uh, principale, Jean-Paul, pe care le-a adoptat, se regăsește posibilitatea de a ajunge la un acord în legătură cu această taxă înainte de alegerile europene. Acest lucru este foarte important. Știu ce spui, dar e important ca Parlamentul să rămână coerent. Cel puțin Parlamentul ar trebui să rămână coerent. Acesta ar trebui să fie obiectivul nostru atunci când luăm decizii. Dăm cuvântul, doamne președinte Sharon Bowles. Da, am putea vota pe 10. Asta în cazul în care cele câteva zile suplimentare vă convin. Deci am putea uh, vota pe 10 luni seară la Strasburg, deși știu că este un moment foarte nepotrivit. Dacă nu votăm atunci, însă, uh, clar ne vom avea ne vom afla în dificultate atunci când vine vorba de votul final care e programat pentru iulie. Știu că sunt uh, colegi care uh, ar dori ca acest dosar să fie încheiat înainte de uh, vacanța de vară. Mie mi se pare că ar trebui să încercăm măcar să respectăm calendarul, prelungind lucrurile maxim până pe 10. Să încercăm să obținem un compromis până atunci, pentru că dacă nu ar trebui să reanalizăm lucrurile, vom mai avea o întâlnire a comisiei, coordonatorii vor reinterveni în discuție. Jean-Paul, ai dorit solicitat să intervii din nou. Da, doamnă președinte. Uh, poate că se accelerează lucrurile prea mult și ajungem la un uh, rezultat paradoxal, adică se iau în Parlament decizii pentru a uh, spori uh, uh, uh, numărul de uh, dosare care se finalizează în primă lectură, uh, însă, uh, până la urmă, trebuie spus că nu numai raportorii din umbră trebuie să aibă un cuvânt de spus, ce se întâmplă cu ceilalți colegi, ce se întâmplă cu coordonatorii. Avem nevoie să obținem acordul tuturor colegilor. Dacă nu lucrează decât raportorii din umbră pe marginea dosară, foarte bine asta înseamnă că la reuniunile pregătitoare va exista întotdeauna o problemă, pentru că unul sau altul dintre colegi va putea spune că nu a fost consultat în legătură cu subiectul. Acest lucru mie mi se pare paradoxal și extraordinar. Adică încercăm să diminuăm puțin uh, uh timpul, să încercăm să rezolvăm totul în prima lectură, dar pe de altă parte uh, timpul de lucru pentru deputații obișnuiți care nu sunt raportori din umbră este diminuat drastic. Uh, alegerile europene uh, au loc de-abia la anul și până în ultima zi a mandatului meu eu intenționez să mă ocup de ceea ce trebuie să mă ocup. Domnul Gigold. Da, trebuie să spun că nu înțeleg de ce această chestiune a calendarului este o problemă atât de uh, mare. În mod normal, dacă un grup solicită uh, timp suplimentar, uh, îl primește. Niciodată n-a existat situația în care să, se, să se refuze grupului acest timp suplimentar. În mod normal, raportorii nu ar trebui să se pună de acord asupra unui calendar adecvat uh, iar uh, eu nu pot să spun decât că îmi pare rău că în Consiliu uh, nu există vreun pericol ca lucrurile să nu se încheie uh, până în vară. Eu aș dori, într-adevăr, să accelerăm lucrurile, dar nu văd să obținem foarte multe lucruri din perspectivă politică dacă accelerăm. Așadar, haideți să ne calmăm, avem foarte multe responsabilități în acest mandat. Majoritatea chestiunilor de care ne ocupăm în acest Parlament nu interesează în detaliu pe nimeni și nu au au o valoare electorală. De aceea nu înțeleg de ce ar trebui să schimbăm uh, totul acum și să ne gândim că totul este guvernat doar de motivul alegerilor. Avem nevoie de un spirit de cooperare. Uh, prin urmare, haideți să nu distrugem uh, situația existentă. Am încredere în raportorii numără că vor ajunge la o soluție foarte bună pentru toată lumea. Am încredere și în doamna raportor. Haideți să încheiem cu această dezbatere pentru că nu mai are rost să o purtăm aici. cu oarecare neliniște văd că în anumite uh, domenii am trecut uh, în, uh, la o analiză într-un ritm marcat de alegeri, dar aici n-ar trebui să facem asta. Trebuie să fim foarte atenți aici pentru că altfel nu ne vom putea ocupa așa cum trebuie de atribuțiile noastre. Mulțumesc. Domnul Lange. Mulțumesc. E bine, săptămâna trecută am văzut ce se întâmplă atunci când luăm uh, decizii în legătură cu situații uh, dificile. în manieră accelerată. Am văzut că foarte multe voturi la Strasburg uh, au fost programate într-o perioadă foarte scurtă de timp. Se pare că am tot aglomerat agenda de la Strasburg cu voturi Fostul președinte întotdeauna a, s-a pronunțat împotriva um, acestor practici, care nici mie nu mi se par adecvate. Apoi, uh, alte voturi au fost amânate pentru că nu s-a ajuns la compromisuri, pentru că anumite detalii n-au putut fi discutate. Uh, prin urmare, ce facem cu aceste subiecte dificile? De ce nu putem vorbi despre data de 17 sau 18? Adică să discutăm totuși lucrurile mai târziu, dar fără prea mare amânare. Doamna președinte, da, mulțumesc, uh, stimați colegi. Atitudinea mea, în general, vis-a-vis -vis de amânarea votului uh, este că sunt deschisă atunci când totul este posibil și uh, fezabil. Însă nu putem să decidem toate aceste chestiuni acum. Nu noi trebuie să luăm această decizie. Cred că raportoarea și raportorii numără pot să ajungă la un acord. Dacă nu, propun să reanalizăm această, această chestiune Um, eventual mâine la uh, voturi. Altfel nu văd cum am putea rezolva lucrurile, dar sper că mi se va aduce la uh, cunoștință un acord înainte să ajungem la uh, voturi mâine. Pentru că altfel cred că eu însă îmi voi recomanda să amânăm votul. Însă intenția este să facem tot într-o manieră democratică în această comisie. Da, este o problemă, într-adevăr, că mai mulți uh, membri ai grupurilor nu reușesc să ajungă la documente uh, suficient de repede. Așa fun- funcționăm noi în general, nu se aplică această chestiune doar la acest dosar. Însă domnul comisar este deja prezent, a venit uh, la schimbul de opinii cu noi și va trebui să plece prompt. Prin urmare, vă rog să încercați să ajungeți la un acord, să-mi comunicați acest acord, iar noi îl vom comunica mai departe mâine. Uh, cât privește punctul Uh, de pe ordinea de zi care îmi revenea mie și pe care îl vom uh, vota mâine. Nu pot să vă spun acum ceea ce aveam de gând să vă spun, însă vă voi transmite o notă informativă tuturor în legătură cu uh, compromisurile și cu starea de fapt în legătură cu acestea și sper că asta vi se va părea suficient de mulțumitor. Vă mulțumesc foarte mult! Right, thank you very much. Um... Mulțumim foarte mult, domnule comisar. Domnul comisar Barnier trebuie să plece la Amsterdam, așa că va trebui să ne părăsească la 6 și un sfert. Așa că n-am să mai pierd vremea cu prezentări. Știți foarte bine, domnul comisar ne-a vizitat de multe ori în comisia noastră, așa că aș sugera să trecem direct la intervenția inițială a domnului Barnier. Domnule Barnier, aveți cuvântul. Bună seara tuturor. Sharon, mulțumesc tare mult pentru cuvintele de bun venit. Primele mele cuvinte sunt acelea că vreau să vă mulțumesc pentru înțelegere care ați dat dovadă. A trebuit să amân puțin prezența mea aici. Am avut o intervenție chirurgicală, era programată de patru săptămâni, așa că n-am putut să vin aici acum două săptămâni, cum era planificat inițial. Vă mulțumesc prin urmare pentru înțelegerea de care ați dat dovadă. Domnilor și domnilor deputați, suntem într-un moment esențial al acțiunii noastre comune, Parlament-Consiliu. A trec, mai este un an până la finele acestei legislaturi, este un moment de bilanț. Este momentul să acordăm atenție acelor priorități care ne vor permite să ducem la bun sfârșit o serie de inițiative legislative în lunile ce vin. S-au făcut multe lucruri în ultimii trei ani, am făcut multe lucruri împreună. Le mulțumesc tuturor celor dintre dumneavoastră. Cu reste à faire. Les attentes sunt importante. J'ai pu le constater euh, avec Știu că așteptările sunt uh, mari. Ne-a spus doamna Sharon Bowles, vom fi judecați în funcție de capacitatea noastră de a rezolva trei dosare, nu doar trei, dar iată aceste trei sunt prioritare, Uniunea Bancară, care să permită să pună pe picioare un sistem rapid de gestionare, demersul nostru de reglementare și, în final, capacitatea noastră de a crea un cadru de reglementare bazându-ne pe experiența crizei, dar care să meargă dincolo de remedierea deficiențelor evidențiate acest, în acest context. Un regulament care să fie proactiv și dinamic, care să permită creșterea economică. Și am să revin pe scurt asupra acestor trei capitole. Mai întâi, Uniunea Bancară. Unii o considerau prea ambițioasă, unii o considerau o utopie, dar iată, aceasta e pe cale de a deveni realitate cu două piloane, doi piloni principali, supervizarea și apoi cuplarea, supervizarea băncilor și garantarea depunerilor. Supervizare pe cale bună, pe calea cea bună, le mulțumim și raportorilor de, de aici. Țineți minte, acum câteva zile la Strasburg am discutat tocmai acest aspect. S-ar putea să punem pe picioare mecanismul, ținând cont și de așteptările noastre pe care le susțin pe deplin. Apoi, trebuie să avansăm și pe calea mecanismului de rezolvare și de soluționare. Îi mulțumesc lui Gunnar Otmark și raportorilor din umbră care au dus mai departe raportul privind această directivă. Dialogurile tripartite vor trebui să se axeze pe câteva subiecte cheie finanțarea acestor demersuri de rezolvare, gestionarea crizelor transfrontaliere și apoi chestiunile legate de Berlin și data de aplicare. În câteva zile, în iunie, vom prezenta o propunere de mecanism unic pentru pentru rezoluție și redresare în sectorul bancar. Propunem o autoritate de rezoluție care să pună în aplicare principiile directivei rezoluții privind băncile din zona euro. Sper că acest dispozitiv complet va putea fi operațional plus componenta de supervizare începând cu 2014 și în forma completă, absolut completă, începând cu 2015. Pe al doilea plan, dincolo de Uniunea bancară, lecțiile crizei, mecanismele de restaurare, de reparare. Am făcut pro- progrese semnificative împreună cu dumneavoastră. Cadrul de reglementare a, produselor derivate împreună cu domnul Caras, pachetul CRD 4. În paralel, va trebui să definitivăm discuțiile pe trei dosare deosebit de importante, împreună cu domnul Marcos Ferber, dosarul MIFID. O să începem dialogul tripartit cât mai repede posibil, să ajungem la un acord până la sfârșitul anului. Asta e o prioritate cu atât mai stringentă cu cât reguli similare deja sunt în vigoare în Statele Unite absența unor condiții echitabile pe piață, chestiunea de care mă ocup, este un inconvenient pentru toți protagoniștii care operează de cele două părți ale Atlanticului. În al doilea dosar, Aline McCarthy, chestiunea piețelor și aș dori și aici să colaborez cu Parlamentul pentru a întări cadrul legislativ. Și apoi, împreună cu domnul Balz, cât mai repede posibil aș dori să reluăm trilogul pe marginea lui Omicus 2, odată ce se vor încheia studiile suplimentare privind produsele de asigurare referitoare la garanțiile pe termen lung. Am menționat rapid aceste trei dosare, dar asta nu înseamnă că trecem cu vedere importanța altor dosare în discuție la dumneavoastră, USIP 5, intermedierea în asigurări, de care se ocupă domnul Langen, și PRIPS cu doamna Pervenș Beres sau CSD cu doamna Wimper. Swinburne. Știți acea directivă la care țin foarte mult, prelungirea raportului domnului Clute 2011 pentru a da acces tuturor europenilor la un cont de plăți de bază menit a îmbunătăți transparența și comparabilitatea costurilor bancare și de a simplifica schimbul de conturi bancare. Sunt perfect conștient, domnul președinte, domnule și domnule deputați, de numărul mare al dosarelor deschise și de volumul de muncă imens pe care va trebui să îl desfășurați, calitatea noastră de colaboratori ai comisiei noastre, să fie această sarcină un motiv de descurajare, un motiv pentru a ne opri, nu. Iată, există disfuncții suplimentare în sistemul financiar. Mă gândesc mai ales la chestiunea dezvoltată recent, acest scandal privind indicii de referință. Va trebui să vedem care sunt uh, consecințele acestor demersuri legislative. Nu va trebui să întărim, printr-un efect de vase comunicante, sistemul bancar paralel. Pe aceste două teme precum și pe tema revizuirii directivei privind serviciile de plăți. Uh, vă promit propuneri în termen scurt, pe termen cât mai scurt. Va trebui să identificăm și riscurile sistemice scăpate din vedere până acum și acestea vor face obiectul unei propuneri privind reforma structurală a băncilor pe care am să vă prezint chiar înaintea vacanței de vară, care va veni să continuă raportul ICA din o consultare publică suplimentară de calibrare pe acest subiect va trebui să fie dusă la bun sfârșit și doresc să-i mulțumesc lui Alin McCarthy pentru raportul din proprie inițiativă care ne va ajuta să păstrăm pe făgașul dorit această reformă structurală. Pentru toamnă avem în vedere revizuirea directivei prin fondurile de pensii pentru a proteja mai bine pe cei asigurați pentru a asigura funcționarea pieței unice și, după cum am spus deja la Amsterdam, această revizuire va afecta în primul rând aspectele guvernanță, transparență și raportare din directiva în vigoare în prezent și apoi, într-o a doua etapă, ne vom referi la provizioane, de exemplu, la necesitățile de capital. Domnul Berlardino, de altfel, m-a informat că are nevoie de mai mult timp pentru a asigura o estimare mai precisă a cerințelor calitative pentru aceste fonduri de pensii. n-aș vrea să le slăbesc pe aceste fonduri de pensii, pentru că ele, iată, garantează depunerile și investițiile pe termen lung. Apoi, o ultimă chestiune referitor la necesitățile de acum, și un an dificil, încercăm să definitivăm această directivă de reparatorie, să trecem de la această etapă de repararea efectelor crizei la o etapă mai proactivă. Ce s-a făcut până acum a fost esențial, dar nu e suficient. Avem acum șansa istorică de a putea reaxa economia pe capitalul productiv și nu doar pe capitalul financiar, cum a fost cazul până acum trebuie să facem ceea ce așteaptă de la noi cetățenii și firmele. Trebuie să analizăm implicațiile proiectelor de investiții pe termen lung. De aceea, Carta Verde, pe care o știți și pe care am făcut-o publică câteva săptămâni în urmă, privind finanțarea pe termen lung a economiei, este atât, atât de importantă. Uh, estimarea precisă a provizioanelor, a volumului de investiții, a activității societăților de asigurare, accesul la finanțare bancară, nebancară pentru IMM-uri, orientarea spre inovarea IMM-urilor. Iată toate aceste idei pe care le-am deschis și vă mulțumesc că participați la acest demers. Și încă ceva în încheiere. După Consiliul de săptămâna trecută, ne-am dat seama că trebuie să ne gândim puțin la modul în care am putea extinde obligațiile de transparență în contextul juridic al raportării, transparență în materie de impozite plătite. Această chestiune de transparență, datorită dumneavoastră, a fost introdusă pentru bănci în cele de patru se regăsește și în proiectul privind datele contabile pe industria extractivă, forestieră, pentru a se vedea ce plătesc aceștia țară la țară la țară și proiect la proiect. Trebuie să mergem chiar mai departe și să obligăm toate marile corporații europene să spună, din punct de vedere al fiscalității, ce plătesc, cât și cui. Va trebui să găsim un mod de a introduce această dispoziție cât mai clar și cât mai repede posibil Atât am avut de spus, doamnă președintă, și acum aștept întrebările dumneavoastră la care am să încerc să răspund înainte de a vă mulțumi pentru atenție și pentru spiritul de cooperare de care ați dat dovadă. Thank you very much, uh, uh, Commissioner. Um, I'm very Mulțumesc. say about the country by. Mulțumesc, domnule comisar. Mă bucur că ați menționat raportarea țară pe țară. Încă nu am uh, votat, votat directiva pe transparență în contabilitate. Cel mai bine ar fi să introducem direct acolo totul. Eu știu că dumneavoastră deja ați uh, sugerat asta și Consiliul a sugerat că am putea introduce asta la expunerile non-financiare. În continuare, cred că ar trebui să formulăm totul în așa fel încât să amendăm directiva pe contabilitate și transparență, așa cum uh, previzionaseră unii dintre noi. Trecem acum mai departe. Eu cred că va trebui să reduc uh, timpul de vorbire pentru, care, pentru ca toată lumea să poată interveni. 4 minute pentru Q&A. Nimeni nu va adresa o întrebare mai lungă de 2 minute. Nu o să accepte asta pentru că, de fapt, noi suntem aici ca să primim niște răspunsuri. Cei care sunt mai în josul listei să fie și mai prudenți pentru că sau să fie avertizați, mă scuzați, s-ar putea să nu mai intervină pentru că domnul comisar va trebui să plece. Mai întâi, Marian Tyson. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, vreau să îi mulțumesc domnului comisar pentru prezentarea făcută și o să trec direct la subiect. Adesea s-a menționat de autoritatea de rezoluție. S-a menționat autoritatea de rezoluție, Single Resolution Authority. Um, puteți să îndepărtați puțin vălul uh, care e uh, asupra acestui subiect, puteți să ne garantați că va fi mai mult decât o uh, agenție sau un for de coordonare a ceea ce se întâmplă la nivel național? Trebuie să fie ceva mai mult uh, decât coordonare acolo. Trebuie să fie o, o autoritate care are o vedere de ansamblu, nu să fie doar un intermediar. Cu ce mijloace vreți să atingeți asta? O altă întrebare. Considerați că un financial backstop, un fond special, ar fi uh, necesar aici? Nu în ultimul rând, ambițiile comisiei sunt mari. Nu vi se pare că atingeți de limita tratatului? sau, uh, potrivit blueprint-ului, reușiți să implementați totul în această legislatură? Și apoi, uh, garantarea depozitelor. Există o directivă și mă întreb ce se poate face la comisie pentru a demara lucrurile așa fel încât să finalizăm acest dosar. Mulțumesc. Domnule comisar. Si Marian Thyssen me le permet, je, je reviens un instant. Cu permisiunea noastră, doamnă președinte, aș reveni o clipă asupra observației noastre privind transparența pe care o susțin pe deplin pentru marile corporații transparență în materie de fiscalitate, ce plătesc cui Nu am o idee precisă privind locul și timpul introducerii noastre de dispoziții, însă o sprijin, doresc să o avem cât mai repede posibil și cu cel, cel mai mare grad de securitate posibilă. Nu am o ideologie preconcepută aici, pot să lucrez pe orice instrument, fie că va fi vorba de textul referitor la transparență, care e mai aproape de adoptare, sau unul pe termen mai lung, cum ar fi Uh, uh, proiectul privind răspunderea socială și antreprenorială și uh, de mediu a întreprinderilor, cu cât mai curând și cu cât mai sigur ar, fi cel mai bine pentru mine, doamna președinte. Și acum revin la întrebarea doamnei Tyson. Sigur, încerc să, să nu scap din vedere discuțiile în desfășurare în prezent, în colegiu, nu sunt discursii artificiale, Eu colaborez foarte mult cu domnul Barroso, cu colegul meu Oliren, cu domnul comisar Almunia, care sunt vizați direct de aceste chestiuni referitoare la situația băncilor. Va fi vorba de o autoritate unică. Aceasta va opera în paralel la BCE ca autoritate de supervizare, cum ați dorit dumneavoastră, și voi include dispoziții de natura a permite acestei autorități să opereze, așa cum am prevăzut, ca factor de supervizare și pentru țările care încă nu sunt în zona euro, dar care doresc, în mod logic, să participe la activitatea de supervizare, monitorizare și sunt vizate de această rezoluție. Îi spun de asemenea domnului Tyson că nu va fi vorba de o simplă coordonare. Mult mai mult, am văzut care sunt limitele coordonării. Ca și dumneavoastră, mă gândesc la cazul Dexia. Trei țări vizate direct, a trebuit să improvizăm acolo peste weekend o activitate comună a autorităților care să permită soluționarea instituțiilor care să permită soluționarea acestei probleme. E vorba de o autoritate integrată. Dificultatea este să-i dăm putere decizională reală acestei noi autorități, atunci păstrând controlul democratic necesar. De ce vorbesc de, de, de mecanismul de fond comun? Comisia trebuie să propună, conform mandatului, soluția cea mai europeană. Sigur, să vedem cum se vor desfășura discuțiile la Consiliu și la Parlament. Să această autoritate integrată, doamna Tyson, se va baza pe instrumentarul din rezoluție și de aceea e important ca pornirea raportului Gunnar Rockman să ajungem, să ducem acesta la bun sfârșit și aș mă, mă interesează aici și raportul uh, care este încă în discuție privind garanțiile de plată acesta ne va ajuta să definitivăm acest instrumentar care va fi în rezoluție. Apoi, în ceea ce privește aceste backstops, avem un mecanism comun, acest fond comun și, în plus de asta, mecanismul de stabilitate. Thank you. Uh, now for the S&D. Mulțumesc, Elisa Ferreira, în numele socialiștilor. Mulțumesc, doamnă comisar. Întrebarea mea se leagă direct de întrebarea lui Marian Tyson. Parlamentul European a lucrat pe fondul de redresare și rezoluție și manifestă o preferință pentru depozitari. O garantare a depozitelor până la 100.000 de euro. Dar ce se întâmplă cu fondul de rezoluție? Uh, putem să avem ceva similar cu sistemul din SUA, cu rolul FTIC și cu garantarea depozitelor? Eu nu cred că instrumentul de bail-in e unul potrivit pentru protecția depozitelor. Până la urmă, protecția depozitarilor se referă la protecția acordată în momentul falimentului unei bănci. Eh, confirme, redit. Aș dori să confirm și să repet, mai ales având în vedere erorile și problemele întâlnite în gestionarea crizei cipriote, și repet că în toate cazurile, peste tot în Uniunea Europeană, depunerile de sub 100.000 de euro vor trebui să fie totdeauna garantate datorăm acest lucru deponenților, celor care fac economii în toate circumstanțele. De ce în textul nostru, de la bun început, de altfel, pentru că acest text, iată, vreau să-l propun de aproape un an de zile. Un an bun. Și pe atunci, nu s-au făcut multe comentarii pe aceste teme, pentru că atunci obiectivul era clar, un obiectiv comun, să găsim metodele necesare, să anunțăm o regulă de joc pentru toată lumea și să ne asigurăm că băncile plătesc pentru bănci și nu contribuabile. De 5 ani de zile, de fiecare dată vedem, contribuabile au ajuns să plătească pentru greșelile băncilor. Și atunci, chestiunea deponenților și a depunilor de sub 100.000 de euro și posibilitatea de a-i uh, face pe aceștia să absoarbă o parte din uh, pierderile suferite de bănci a fost o chestiune intens dezbătută. Eu am uh, susținut ideea de a le atribui un loc privilegiat în ierarhia creanțierilor, creditorilor. Asta nu era avut în, n-a fost văzut, avut în vedere inițial. Vorbeam de acționari, de creditori minori și majori, și acolo erau și deponeni, depunătorii care aveau uh, sub 100.000 de euro. Dacă dumneavoastră și Consiliul veți ajunge la un acord uh, pe această temă, cred că vom putea oferi un sistem preferențial uh, deponenților, punându-i mm, pe planul cel mai important în acest lanț al creditorilor, pentru cei care au sub 100 de mii nu se va schimba nimic, aceste vor fi garantate, dar pentru ceilalți, pentru deponirile de peste 100 de mii de euro, acest regim preferențial va permite că aceștia să nu contribuie la acoperirea pierderilor decât după ce o fac ceilalți creditori. Cam asta e baza pe care lucrăm și sper că odată ce intrăm pe ultima linie dreaptă, Parlamentul va sprijini această idee de uh, regim preferențial acordat deponenților. Da, vielen Dank, Wolf Klinz, de la ALDE. Domnule comisar, mulțumesc. Aveți un program de lucru imens și noi împreună cu dumneavoastră ne străduim să-l acoperim. Două întrebări din partea mea. În primul rând, toate măsurile de reglementare prevăzute de dumneavoastră sau de noi împreună sunt unele care sunt justificabile. Știm de ce vrem aceste măsuri, dar efectul cumulativ al acestor măsuri poate să fie mai puțin pozitiv, deoarece sunt prea multe intervenții într-un timp prea scurt. Vă întreb, ați încercat să estimați acest efect uh, cumulativ? Pentru că, până la urmă, sunt măsuri pe care noi le-am implementat în uh, acești ultimi patru ani. Nu e ușor de făcut asta, dar noi, dumneavoastră, în urmă cu un an ne-ați promis acest lucru. Multe dintre aceste măsuri în paralel cu activitatea noastră parlamentară și în paralel cu ceea ce faceți noastră, domnule comisar, sunt măsuri care fac ca statele membre să uh, modifice legislația. De exemplu, știți ce s-a decis în Franța, în Germania, în Regatul Unit și asta înainte de a găsi o soluție europeană. Deci, statele membre simt nevoia să vină cu propriile propuneri legislative și cred că va fi foarte greu să reușim să țintim spre o soluție unitară europeană pentru că primează diferențele și nu avem un nivel omogen de intervenție. Cum putem uh, contracara acest efect pe viitor? Euh, la question de Wolfgang este foarte importantă. Această întrebare este foarte importantă pentru că reprezintă exact cheia propunerii uh, pe care o amintisem uh, anterior. Vorbim despre reglementare reactivă, represivă, uneori reparatoare, ceea ce trebuie să facem uh, pentru a reține pe termen lung, nu pe termen scurt, uh, criza și uh, reglementările proactive uh, pentru creștere. Trebuie să fac, fim atenți ca măsurile pe care le luăm să garanteze o bază solidă pentru piețele financiare fără să compromite capacitatea lor de a reveni la meseria lor de origine și anume finanțarea economiei uh, reale uh, a teritoriilor și întreprinderilor. De aceea, uh, Wolf Klintz se referea la calibrarea măsurilor fiecare dintre această propunere este însoțită de o analiză de impact care presupune anumite calibrare. Am câteva exemple în acest sens, de altfel. În uh, regulamentul CDR4, uh, 4 a trebuit să tragem atenția asupra uh, problemei uh, uh lichidității, lichidităților. Domnul Bernanke era de aceeași părere cu mine. Apoi un alt exemplu, uh, solvency facem analize de impact în legătură cu garanțiile pe termen lung, apoi, uh, în al treilea rând, fondurile de pensie. E clar că e nevoie de uh, studii suplimentare de calibraj, care însă durează mult timp. Așadar, aceste legi uh, conțin astfel de elemente ele însele. Apoi, dacă ne gândim puțin la efectele acestor legi una față de cealaltă, ei eh, bine, acesta este motivul pentru care eh, țin așa de mult la consultări, de exemplu, eh, acea carte verde. Practic, introducem în aceeași oală mai multe domenii, vizând la o atitudine mai globală, o perspectivă globală. Asta câtă vreme cunoaștem în detaliu ceea ce presupune fiecare text în parte. Ar trebui să fim atenți la, ce, la ceea ce spunea Volklin și la uh, posibile consecințe care au efect cumulativ. Adică nu există posibilitate de reluare a creșterii fără finanțarea economiei. Oricine poate finanța economia. E bine, nu mai sunt statele cele care pot să facă acest lucru, pentru nici bugetul, uh, nici bugetul uh, modest, prea modest al Uniunii Europene, uh, nici băncile. E bine, economia poate fi finanțată prin piețele financiare și prin fondurile de investiții. Trebuie să fim atenți și la un al treilea uh, calibraj Uh, calibrajul transatlantic, care este la fel de important, dar de care vorbim mai puțin. Uh, pune la punct niște legi care interesează actorii financiari, uh, care activează din fericire peste tot în lume. Vorbim și despre actori din alte părți ale lumii care activează aici, la noi în Europa, deci trebuie să fim atenți la echivalență și la reciprocitate. De aceea, din când în când, discut cu americanii, care de altfel sunt um, partenerii noștri principali. 80% din tranzacțiile financiare sunt practic tranzacții Uh, transatlantice. Case. Mulțumim. Repede trecem mai departe. Case Swinburne. Thank you, Commissioner. I'd like to... Mulțumesc, domnule comisar. Aș vrea să mă refer la ultimele aspecte cu privire la natura transatlantică a negocierilor, în special să vă întreb dacă puteți să ne aduceți la zi cu privire la situația EMIR și legislația Dodd-Frank cu privire la produsele derivate. E vorba de negocierile SUA-UE care au loc acum. Presa spune că există un blocaj, lobby-ul e foarte puternic de ambele părți uh, și partenerii noștri ne întreabă care este starea lucrurilor aici acasă. Așa că să ne spuneți care e situația. Dat fiind că e un acord global la G20, ar fi util să ne dăm seama în ce punct ne aflăm. Negociem implementarea angajamentelor uh, G20 în alte regiuni, în special în Asia. Deci ce se întâmplă cu recunoașterea terțelor uh, state pe piața asiatică? Nu în ultimul rând, discutăm de dosarele legate de piață. Ce părere aveți? Încotro vom ajunge la finalul acestui mandat în ceea ce privește acele mari dosare de piață, MIFID, de exemplu. Par Parlamentul are o poziție formulată deja la finele anului trecut. Îmi amintesc că cineva a spus la un moment dat că nici nu mai știe ce, e conținutul, ce conține acest text pentru că a fost. Uh, uh, pentru că e deja o situație uh, bifată. Și apoi mai avem uh, dosarul cu privire la abuzul de piață, uh, și așa mai departe. Vreau să știu când vom avea concret propuneri legislative. Mulțumesc. Sunt foarte multe întrebări aici, doamnă Swinburne, deci foarte pe scurt. În legătură cu MIFID, uh, am reamintit uh, foarte clar cum stau lucrurile la ultimul Consiliu Ecofin, acum câteva zile la uh, Bruxelles, sub președinția irlandeză, insistând asupra două aspecte care mai sunt încă în discuție, adică transparența și accesul. Pentru mine ambele sunt importante, nu doar cel de-al doilea. Prin urmare, Președinția actuală și președinția uh, viitoare vor încerca să ducă la bun sfârșit aceste dosare până la uh, finele acestui an. Încercăm să obținem un acord definitiv. În ceea ce privește uh, piețele, ajungem uh, cât de repede la un uh, acord definitiv, sperăm în următoarele luni. Practic, anul 2013 este determinant din această perspectivă. Ar fi bine să reamintim și faptul că, în ceea ce privește produsele derivate, dar nu doar acestea, uh, Uh, acordul transatlantic este important, însă nu este uh, suficient. Uh, vorbim practic despre tranzacții financiare care ajung la 600 de mii de miliarde peste tot în lume. China, Singapore, Japonia, sunt alte lucruri care ne interesează foarte mult, de aceea discut cu omologii mei chinez sau japonezi uh, și încerc să ajung în acele părți ale lumii uh, peste câteva zile. Se poartă tot fel de discuții internaționale, doamnă Swinburne, și vă voi spune uh, de ce noi participăm în cadrul grupului de reglementare Eh, e bine, acest eh, grup eh, um, s-a reunit recent la Bruxelles, am luat parte la lucrările acestui grup al reglementatorilor de peste tot din lume și acolo s-au menționat dificultățile pe care le-ați evocat și dumneavoastră legate de uh, aplicarea uh, unor norme foarte uh, diverse la nivel transfrontalier. Trebuie oricum să ținem cont de refuzul actual al autorităților uh, americane de a extinde uh, conceptul uh, de conformitate pentru tranzacțiile transfrontaliere. Urmează în Hong Kong o altă reuniune a acestui grup cred că la finele lui mai, deci în zilele care urmează, uh, acolo vor lua parte la lucrări uh, miniștri de finanțe ai Franței, uh, Braziliei, uh, um, Germaniei, uh, Elveției și așa mai departe. Iar în iulie voi discuta și eu toate aceste chestiuni. Giegold. Sven Gigold, Mulțumesc. Bine ați venit, domnule comisar. Două întrebări la obiect. Un element cheie în uh, legislația cu privire la uh, sectorul bancar gri se referă la uh, acele fonduri problematice. Banca Centrală Europeană a vrut să oprească practicile CNAV, care au afectat, ne-au afectat în vreme de criză. Se face acum lobby și pe alte subiecte și serviciile dumneavoastră au fost determinate să nu mai vină cu această propunere. Ne puteți confirma dacă veți menține textul inițial astfel încât să țineți cont de recomandările CERS. Pentru că, până la urmă, există niște practici care au accelerat criza. Grupul nostru vrea ca propunerea dumneavoastră să nu fie amendată. În al doilea rând, am avut un schimb de opinii la un moment dat și ne-ați confirmat că veți face o propunere cu privire la rezoluția pentru uh, mari asiguratori în vreme de criză. Cam pe unde vă aflați la ora actuală și când uh, veți face o publicare a acelei propuneri? Mulțumesc! Oui, je confirme, Sven Giegold, că... Da, îi confirm lui Sven Giegold că sunt pentru și că lucrez în marginea unei uh, propuneri uh, legate de acest subiect, al riscurilor uh, legate de instrumentele financiare aflate în legătură cu asigurările. E, există un context internațional uh, de luat în considerare aici, e nevoie de negocieri uh, internaționale, e nevoie de un calibraj uh, pe marginea căruia mă axez împreună cu serviciile mele. Suntem foarte hotărâți să venim cu un document în legătură cu o rezolvare pentru această situație. Ați menționat acest lucru și la primul nostru dialog, nu am uitat acest lucru. Eu cred că am um, lucrat foarte mult cu o echipă foarte competentă și dedicată, uh, am stabilit anumite priorități, uh, am stabilit priorități pentru toată lumea și cred că există anumite obiective uh, pentru operatorii financiari și putem spune că mulți dintre ei s-au aflat însă la originea crizei din sectorul bancar car, Așadar, mă acționez acum și pe alte uh, subiecte din acest uh, sector prioritar, uh, adică punerea în aplicare a solvency. Și apoi, o a doua etapă, să ne axăm pe subiectele pe care ați menționat dumneavoastră, și anume rezoluția, în ceea ce privește tranzacțiile bancare paralele. Ei bine, Există o comunicare a Comisiei care va fi prezentată și care va fi însoțită de o propunere legislativă. Pot să confirm încă o dată faptul că lucrăm la această propunere legată de fondurile de piață. Parcurgem, practic, ultimele etape ale calibrării. Suntem exact în această etapă și luăm în considerare riscurile proprii legate de aceste fonduri, care de altfel sunt utile, însă vrem să ne asigurăm că ele vor fi acoperite în cadrul sectorului bancar paralel, prin regulamente care se vizează transparența, uh, pentru ca lucrurile să stea altfel decât stau uh, astăzi. Domnul Giggold. Întrebarea mea a fost una foarte precisă. Uh, CERS a propus interzicerea practicii de CNAV deci practici uh, de uh, valoare netă cu uh, fonduri pe piață. E pentru prima dată când CERS a propus vreodată interzicerea unor practici. Sunteți de acord cu această propunere a CERS? Întotdeauna sunt de acord cu CERS, am dat atenție acestui organism de când s-a înființat pot să vă spun că vă cunosc preocupările, știu că doriți interzicerea anumitor activități, țin cont de uh, avizul Comitetului pentru Risc Sistemic, uh, sunt gata să lucrez pe marginea unui text care este aproape uh, gata pentru un uh, calibraj fin de uh, ultimă instanță. Uh, să pot să vă spun că respect și activitatea colegilor uh, mei din uh, comisie. Nu pot să uh, spun exact care va fi concluzia la care va ajunge colegiul uh, comisarilor în legătură cu acest subiect. Thank you, uh, Nicholas Ciuntis. Ciuntis, domnul Nicolas Ciuntis. Mulțumesc, domnule, doamnă președintă. Domnule comisar, o întrebare în strânsă legătură cu garantarea depozitelor și directiva aferentă acestui subiect. O să adresez o întrebare care circulă prin Grecia. Până la un moment dat se credea că sectorul bancar este cel mai sănătos cu toate creditele sale. Dar după acel haircut și după uh, pierderea fluxului de capital în străinătate, s-a decis să se acorde 50 de miliarde pentru refinanțarea și uh, reînvigorarea sectorului bancar uh, elen. Ne bazam pe cifrele din 2012, spun toate acestea, și dumneavoastră știți prea bine că în Grecia recesiunea continuă și acest lucru face ca creditele să devină din ce în ce mai problematice și cetățenii sunt îngrijorați. Aș vrea să știu din partea dumneavoastră dacă aveți uh, vreo propunere despre ce s-ar putea face mai ales având în vedere acele credite toxice. Ce putem face împotriva acestora? Cum putem implementa directiva, mai ales prin prisma acelui haircut care s-a aplicat? Mulțumesc! Juntis, uh, moi uh, înțeleg uh, foarte bine ceea ce ne spuneți și anume Uh, ideea antreprenorilor greci sau cetățenilor greci care uh, sunt supuși la niște presiuni considerabile. Uh, însă, ca și comisar responsabil pentru piața internă și pentru regulamente financiare, e clar că trebuie să vă dea un răspuns bun. Documentele pe care le pregătim și care toate necesită între 12 și 15 luni pentru a putea fi adoptate, pentru a deveni operaționale, uh, nu vor uh, repara problemele trecutului, nu uh, fi o mașinărie a timpului care să rezolve problema deficitului public, acestei uh, legături toxice dintre datoria uh, suverană și uh, sectorul bancar, lipsei supraveghere și mai departe. Sunt pur și simplu niște texte care vor fi niște instrumente pentru anumite probleme cu care ne vom confrunta de acum înainte. De mâine, noi, și zic noi pentru că și dumneavoastră sunteți implicați aici, noi vom învăța ceva de pe urma crizei trecute Vom trage învățăminte pentru astăzi și mâine, dar nu pentru ieri. Grecia s-a confruntat cu mari probleme. Aș putea să vă dau exemple de criză bancară, de exemplu în Cipru, Irlanda sau Spania. Uh, crize pe care le uh, luăm în considerare uh, una câte una atunci când gândim pachetele noastre legate de recapitalizare, rezoluție, sistem bancar și așa mai departe. Toate aceste legi vizează să tragem niște învățăminte. Deci uh, toate aceste legi au fost puse la punct având în minte exact această idee. Marea parte a crizei bancare pe care a traversat-o a fost gestionată uh, doar din perspectiva reacției pe care am putut-o avea la ea. De acum înainte, crizele vor putea fi uh, um, abordate mai bine. În foarte multe uh, state uh, se pune problema stabilizării financiare și bugetare. Eu personal, uh, ca și comisar, susțin și asta de mult, ideea unei diferențieri, ideea unui ritm adaptat al eforturilor, pentru că um, austeritatea în anumite țări sau rigoarea în altele nu poate duce neapărat la creștere. Până la urmă, veniturile fiscale se diminuează mai uh, repede decât uh, uh, cheltuielile funcționarilor statului. Deci eu personal am susținut această diferențiere de la stat la stat, această adaptare a ritmului eforturilor solicitate. Sorry, Pablo, I was looking for you. You are there. Pablo, mă uitam după tine și iată-te. Mulțumesc. Domnule comisar, spuneați că supravegherea merge în direcția potrivită. Și sunt de acord cu dumneavoastră, dar pentru a continua pe această cale corectă, avem nevoie de implementarea normelor de la pilonul 2 pentru Uniunea Bancară. Spuneați că în iunie veți oferi o propunere de uh, rezoluție pentru o autoritate unică uh, Uh, de intervenție în timpul crizei bancare. Și e important să transmitem un semnal pozitiv piețelor și cetățenilor în același timp. Politicienii și cei din abatul legislativ și executiv trebuie să facă tot posibilul pentru ca această criză să nu se repete. Unele state membre au fost foarte ezitante când uh, au trebuit amendate tratatele pentru a implementa Uniunea Bancară. E un subiect totuși foarte important. Domnule comisar, considerați totuși că e necesar să amendăm tratatul în așa fel încât să implementăm normele la pilonul 2? Răspunsul. Uh, ma réponse est non. Răspunsul meu e nu. Cred că putem și cred că vom prezenta o propunere privind un mecanism european de rezoluție pornind de la tratatul actual. Pe această bază lucrez eu împreună cu colegii mei. Sigur, aici avem sprijinul serviciului juridic și a serviciilor competente ale Comisiei. Sigur, înțeleg neliniștile exprimate de anumite state, cum ar fi, de exemplu, a Germania. Ascult ce are de spus Wolfgang Schäuble cu mare atenție și cu respect. Înțeleg îngrijorările Germaniei. E vorba de securitate, siguranța juridică, ceea ce facem noi. În plus, Germania are îngrijorări proprii, acordul la Karlsruhe, capacitatea dispozitivelor acestea de a funcționa în timp. De aceea nu resping ideea că odată ce punem pe picioare Uniunea Bancară, supervizarea, mecanismul de rezoluție, tratatul actual permite o modificare ulterioară bine țintită care va îmbunătăți, întări pe viitor sistemul, va defini mai precis. Și aceasta e o îngrijorare a Germaniei și altora pe care o înțeleg foarte bine și o înțeleg foarte bine, cu atât mai mult cu cât Comisia Europeană, pe care o reprezint și eu, a, a propus câteva luni în urmă, grupul PRINT, a propus o metodă de îmbunătățire a Uniunii Economice și Monetare e posibil, încă o dată, să facem sistemul să funcționeze în cadrul tratatului actual și apoi să-l adaptăm în direcția unei modificări ulterioare a tratatului. Mulțumim, Burkhardt. Ja, eine ganze Reihe von Fragen, die ich mir eigentlich da îmi propusesem să vă adresez o sumedenie de întrebări, dar deja v-au fost adresate, inclusiv de către Pablo. Mă concentrez acum pe un alt subiect și anume, cum continuă lucrurile în SUA? Fedul uh, publicase niște planuri la un moment dat, domnule comisar, să organizeze, organi- să creeze organizație pentru băncile străine, în așa fel încât acestea să fie tratate ca bănci autohtone la final. Dar nu știu în, în ce măsură sunt sau nu dezavantajate băncile străine. Mai ales că vor fi aprobate în principal băncile autohtone. Domnule comisar, e o atitudine protecționistă. Dumneavoastră v-ați manifestat împotriva ei. Dar vreau concret să știu cum vă imaginați uh, măsurile Uniunii Europene pe mai departe și care e stadiul negocierilor la Comisie pe acest subiect. Mulțumesc! la, Această întrebare deosebit, deosebit de importantă și se referă și la credibilitate deciziilor pe care le luăm în G20. Toate regulile bancare pe care le-am decis pentru noi înșine, pentru soliditatea sistemului bancar european, în mare parte decurg din recomandările de la G20, unde este și domnul Obama și președintele chinez și așa mai departe. Pentru credibilitatea G20, pentru eficacitatea schimburilor financiare mondiale, e foarte important ca, bine, chiar cu reguli diverse, să punem în aplicare aceeași legislație în același sector. Tot așa și în ceea ce privește sectorul bancar. Eu însumi am scris domnului Ben Bernanke, președintele Fedului, în timpul ultimei vizite în Statele Unite am avut o discuție extrem de utilă cu domnul Tarullo, vicepreședintele Băncii Federale. Am discutat și cu Jack Lew, nou secretar de stat pentru finanțe, care ne-a vizitat la Bruxelles zile trecute și nu numai eu, și alți miniștri europeni au sprijinit demersul meu. Cred că și ministrul japonez și ministrul canadian de resort au făcut același lucru. Despre ce e vorba? E vorba de măsurile unilaterale pe care Statele Unite ar dori să le pună în aplicare să le aplice băncilor străine care operează în Statele Unite, obligându-le să se integreze în acele Foreign Banking Organizations Aceste măsuri discriminatorii vor presupune costuri considerabile pentru băncile străine, dar și pentru băncile americane. Să nu ne facem iluzii. Să spunem lucrurilor pe nume. Dacă se iau măsuri discriminatorii deoparte și noi o să facem același lucru. O spun clar. Nu vreau. Nu vreau să ajungem acolo. Dar trebuie să găsim măsuri compensatorii, să, să asigurăm că regulile rămân echitabile. Și am să merg în Statele Unite, tocmai ca să ajungem la un acord privind măsurile echivalențe. Nu o să fie măsuri absolut identice. Sunt măsuri care creează suprapune, care creează insuficiente suprapune, care uh, uh, au efecte asupra celor două sisteme financiare de celor două părți ale Atlanticului. Uh, dar uh, poziția mea rămâne constructivă, însă fără naivitate. Pervanș. Merci, merci. Mulțumesc, mulțumesc, domnule comisar. În, ultima, în legătură cu ultima chestiune pe care ați abordat-o, am anumite îngrijorări în legătură cu această dimensiune din acordul dintre Uniunea Europeană și Statele Unite. Nu vorbim aici doar despre reciprocitate. Este vorba de uh, identificarea unor uh, aspecte de care se va ocupa, cred, toată lumea. Până la urmă, când vine vorba despre această piață internă a investițiilor, uh, pot să spun că există o mare parte a investițiilor americane pe care le numim investiții, dar care de altfel uh, ar putea fi cu totul altceva acestea pot lua ca uh, o statec uh, de azi pe mâine um, economia europeană. Adică când Goldman Sachs uh, a intervenit. Oare ne-am gândit că cer de patru ne-ar fi putut uh, permite să ne uh, axăm pe aceste chestiuni uh, extrem de practice, adică să ne gândim că de azi pe mâine ar putea investitorii americani să anumite măsuri în detrimentul nostru? vă propun acum uh, o soluție gratuită și anume uh, să considerați că CNCC este uh, o instituție mai independentă decât Banca Centrală Europeană. În ceea ce privește finanțarea pe termen lung a economiei, Mă gândesc că foarte mulți dintre noi așteptau uh, cu nerăbdare uh, documentul dumneavoastră. Nu știu exact dacă acesta este un testament sau o moștenire, uh, însă acest document ne parvine la începutul procesului, atunci când se începe practic rescrierea regulamentelor. Dacă ne gândim la finanțare pe termen lung, dacă suntem coerenți, ă, trebuie să reexaminăm puțin ă, catalogul pe care l-ați pus pe masa ă, discuțiilor, că vorbim despre Basel 2 sau alte legi. Ar trebui să rescriem istoria sau, mă rog, să o facem altă dată. Mai am nevoie uh, de uh, o secundă pentru întrebare, spune vorbitoarea în engleză. Eu sunt uh, singura care îi tăiați cuvântul, doamna președinte. Sunteți singura care depășește două minute, de aceea și am spus două minute la început. O secundă, spune doamna Beres. Întrebarea mea concretă este, aveți practic uh, posibilitatea de a face acum o articulare cu activitatea pe care colegul dumneavoastră Șemeta este uh, pe cale să o uh, relanseze în legătură cu fiscalitatea. Dacă sunteți coerenți, dacă suntem coerenți, atunci trebuie să ne gândim să finanțăm investițiile pe termen lung și să presupunem că avem anumite stimulente pentru a stimula economiile pe termen lung. A trebui să dăm așadar atenție acestor investiții pentru că uh, uh, ele uh, interesează pe cetățenii noștri. Euh, În primul rând, Pervenche Beres s-a referit la acordul de parteneriat Statele Unite-Uniunea Europeană După discursul uh, președintelui Obama, am spus și eu același lucru. Obama uh, spunea că vrem acest parteneriat global, un parteneriat uh, echitabil și liber. Pentru mine aceste două cuvinte merg împreună, nu e doar liber, ci și echitabil. Personal am pledat și eu, m-am dat o negociere pentru colegii mei care să includem acolo serviciile financiare în totalitatea lor. Fie că e vorba de un acces mai larg, fie vor, că e vorba de cadrul de reglementare. Nu știu care o să fie rezultatul. În Statele Unite există rațiuni instituționale care au în vedere independență, care țin de independența acestor autorități de reglementare nu poți să vorbești acolo cu un comisar că nu există așa ceva, nu există un ministru a comerțului, e o altă, altă structură instituțională acolo, dar vrem să avem un contact permanent, obiectiv și reguros pentru a nu separa negocierile care țin de echitate și negocierile care țin de accesul pe piețe. A spus despre Goldman Sachs și influența acestora. Pentru asta avem două instrumente, unul nou și plus textele care le vom întări cu ajutorul dumneavoastră, practicile neloiale pe piață, care, pe, pe, împotriva cărora vom lupta cu toată puterea în Europa, și apoi avem și această noutate, autoritatea de supervizare integrată în zona euro, care va schimba multe lucruri și care va monitoriza îndeaproape și activitatea filialelor băncilor străine. Nu sunt de acord cu ideea de a descrie Cartea Verde ca un testament. Uh, nu sunt încă în situația de a-mi face testamentul. Privesc încă spre viitor, plin de încredere și plin de hotărâre. Pur și simplu am acordat prioritatea acestui aspect și am spus de la început Parlamentului în, în, în ianuarie 2010, sus spus care sunt lecțiile crizei. Aveam întreaga ordine de zi a G20 ce ați fi spus atunci dacă v-aș fi invitat să discutați uh, chestiuni economice fără să vă propun împreună cu echipa mea un text care să aplice în mod riguros punct cu punct, piață cu piață, actor cu actor, produs cu produs regulile G20 pentru a asigura transparența acestor reguli privind responsabilitatea și morala care dispăruseră. Și am să mă opresc aici. Întrucât domnul comisar trebuie să plece peste 18 minute, iată, dăm de necazuri, mai ales că s-a depășit timpul intervenției anterioare. anterioară. Acum trebuie să vă limitez la un minut pentru întrebări, două minute pentru răspunsuri și pe moș. Nu mai poți uh, uh, uh, abuza de situație ab- acuzându-mă pe mine. Nu eu stai microfonul, tu depășești timpii. Următorul vorbitor. Mulțumesc. Mai întâi felicitări pentru tot ce ați făcut până acum. Foarte pe scurt, am de adresat două întrebări în strânsă legătură cu situația bancară. După ce au apărut, au apărut probleme în Cipru, senzația a fost că e o problemă cu încrederea în sistemul bancar și că această încredere de fapt lipsește. E vorba de încrederea depozitarilor. Ce puteți să ne spuneți dumneavoastră acum? ce ar trebui să le transmitem noi depozitarilor care au bani în acele state afectate acum de criză, state slăbite și care se confruntă acum cu temeri mari. Aveți dreptate când spuneți că nu vom uh, putea continua cu soluții care să aibă drept rezultat o salvare a băncilor prin intervenția cetățenilor. Mă interesează așadar ce se întâmplă cu garantarea depozitelor și la fel ce se întâmplă cu întreprinderile care au o problemă cu lichiditatea și nu mai pot plăti salariile. că... Euh, Ca să vă răspund, am să spun că niciodată în mintea mea modul în care am luat măsuri de urgență în cooperare cu noile autorități din Cipru, în niciun fel nu pot să văd acest lucru ca un model pentru restul Europei. Ce încercăm acum să facem, text cu text, cu Uniunea Bancară în zona euro, dar și pentru cele 27 țări din piața unică împreună, un sistem de garantare a depunerilor și sistemul de rezoluție, uh, Încercarea aceasta pe multiple planuri este aceea de a construi un sistem clar, obiectiv, anunțat din timp. Și asta n-a fost cazul uh, când, când am, am luat măsurile privind Cipru. Nu se știa dinainte la ce se pot aștepta oamenilor dacă banca la care e acționar, creditor sau depunător uh, se, se găsește în dificultăți dintr-o dată. Nu, Cipru nu e un model pentru mine. Acolo a fost vorba de măsuri de urgență. Era o situație deosebit de dificilă, care însă ne permite să, să învățăm multe lucruri. În ceea ce privește pe deponenți, pot să vă confirm că sub 100.000 de euro protecția este absolută, totală, pentru depozitele de sub 100.000. Am insistat personal și s-a ajuns și în text să se acorde regim preferențial acestor deponenți, ei sunt ultimii pe listă, ultimii în care, care vor trebui să contribuie. Bun, și sunt apoi uh, spitale, organizații caritabile care au, au făcut cerere de scutire sau de excludere de pe lista acestor potențial creditori. E vorba de lista celor care vor trebui să contribuie cu forțele proprii la salvarea băncii, vor prelua o parte din pierderile acesteia. Să încercăm să ne asigurăm că protejăm bine IMM-uri și organizațiile caritabile sau spitale, dar vă asigur că lista scutirilor va fi foarte, foarte limitată. Peter Simo. Ja, Herr Kommissar, herzlichen Dank. Mulțumesc, domnule comisar. Mulțumesc că astăzi ați venit aici pentru un Q&A. După cum vă dați seama, eu aștept un răspuns mai clar în ceea ce privește garantarea depozitelor. Nu m-a satisfăcut ce am auzit până acum. Am început cu Uniunea Bancară și avem două părți uh, pe rol acum. Dar, uh, după cum a rezultat astăzi, cele două domenii sunt unele limitate verbal. Dumneavoastră menționați un fond de redresare și rezoluție, menționați supraveghere, dar când e vorba de garantarea depozitelor, mi se pare că acest subiect e lăsat undeva acolo, într-un cont de umbră, pentru a fi rezolvat pe termen lung. Întrebarea mea este, dacă nu reușim să finalizăm un proces uh, legislativ, cum să uh, dobândim încrederea cetățenilor după acele zile haotice cipriote? Sondajele germane arată că 70% până la 80% din toți uh, depozitorii depozitarii considerau înainte de criza din Cipru că banii lor sunt în siguranță. După ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat, uh, doar 50% au mai avut încredere. Și asta s-a întâmplat la 14 zile după, și la 14 zile după haosul cipriot, 34% mai cred că banii lor sunt în siguranță. Eu cred că doar după, după ce finalizăm acest dosar legislativ vom reuși să redobândim cu adevărat încrederea cetățenilor. Ce face Comisia pentru a reuși totul în această legislatură? Mulțumesc. Oui. Euh, Peter Simon, d'abord je voudrais euh, remercier. Mai întâi aș dori să mulțumesc raportul dumneavoastră pentru um, raportul făcut uh, cu privire la acest mecanism global al solidarității stabilității sistemului bancar european. Purtăm această discuție pe marginea propunerii mele deja de 2 ani. Uh, propunerea a fost relansată pentru a putea face față astăzi sistemul național de rezoluție. Am putea discuta la nesfârșit despre Cipru și eu am uh, vorbit despre acest subiect în acest faimos weekend. Uh, am impresia însă că s-a ajuns la o eroare de comunicare, ca să nu spun mai multe. Însă, care asta explică problema de încredere care a apărut. E adevărat, există directive uh, europene în legătură cu protejarea micilor deponenți, însă acestea nu sunt uh, respectate și sunt mulțumit că până la urmă s-a ajuns la un acord pentru restructurarea băncilor cipriote, care uh, însă păstrează respectul pentru această directivă. Sunt de acord cu dumneavoastră că acum, pentru a regăsi această um, încredere pe termen lung, Uh, că e nevoie așadar să construim un sistem care se bazeze nu doar pe piața unică, nu doar pe cele două texte de garantare a depozitelor pe care, de care vă ocupați uh, uh, dumneavoastră, ci pentru zona euro să existe și această componentă a Uniunii Bancare care să vizeze două elemente care merg împreună, supraveghere, care este acum pus la punct, și rezoluția în legătură cu care săptămâna uh, viitoare vom purta o dezbatere orientativă în colegiu. Așteptăm propuneri uh, solide și sunt de acord cu dumneavoastră, domnule, că avem nevoie de toate aceste elemente pentru a restaura încrederea. Thank you. Werner Langen. Werner Langen. Mulțumesc. Domnule comisar, Vreau să vă mulțumesc pentru activitatea de până acum. Calea către o reglementare finală și pentru stabilizarea zonei euro este una ce mai trebuie bătută. Mă interesează uh, starea negocierilor internaționale pe EMIR, mai ales în ceea ce privește uh, garantările non-financiare pentru produsele derivate pentru întreprinderi. În al doilea rând, când veți veni cu o propunere cu privire la reglementarea shadow banking? și ce se întâmplă cu mecanismul unitar de rezoluție și cum îl aliniem concurenței. Discutați cu domnul Almunia, își va pierde acesta competențele, iar în ceea ce privește garantarea, fondurile de pensii, mă scuzați, se poate să nu aveți intenția de a... Mă scuzați, cum anume veți să stabilizați fondurile de pensii? je, je m'excuse Ferner, mais je, voudrais que je n'ai pas compris le dernier. N-am înțeles exact ultima parte a întrebării dumneavoastră. Ergänzen betriebliche Pensionskassen. Vorba de casele de pensii uh, ale întreprinderilor și fondurile de pensii. Veți face doar propuneri de transparență sau uh, veți înăspri uh, normele în vigoare? J'avais un problème de traduction. Je... Cred că era vorba despre o problemă de interpretare, spune domnul comisar. În legătură cu negocierile internaționale există EMIR. Uh, am spus asta răspunzând la o întrebare uh, anterioară. Am spus exact unde ne aflăm, am spus de ce trebuie să lucrăm împreună cu americanii, dar de asemenea și în cadrul grupului de reglementator care se va reuni uh, pe 29 mai în Hong Kong. Sunt negocieri dificile, tocmai datorită poziției CFTC. Am avut ocazia să mă întâlnesc la Washington cu noul președinte al CFTC și să discut aceste chestiuni. În legătură cu sistemele bancare paralele, propunerea va fi uh, înaintată, bineînțeles uh, însoțită de o primă propunere legislativă, așa cum am spus uh, răspunzând lui Sven Giegold, în luna iunie. Deci o comunicare și o primă propunere de eh, acțiune. În cel din urmă pot confirma faptul că în legătură cu fondurile de pensie ale întreprinderilor, care sunt eh, printre principalii actori eh, ai finanțării pe termen lung a economiei, și aici, bineînțeles, vorbim despre independență, infrastructură, chestiuni de mediu și așa mai departe. Aș dori să vă atrag atenția la Uh, alegerea pe care am făcut-o de a prezenta înainte de finele acestui an o propunere de text legislativ în legătură cu guvernanța, transparența și supravegherea fondurilor de uh, pensie și apoi mai târziu să discut despre regulile uh, prudențiale și de solvabilitate pentru că îmi lipsesc anumite elemente utile, concrete, um, obiective pentru a putea lua decizii. Mi s-a spus că e nevoie de mai mult timp pentru a elabora acest calibraj. Și asta e important pentru că eu nu improvizez. Trebuie să facem distinție între aceste două părți, să oferim prioritate chestiunii guvernanței, transparenței și supravegherii fondurilor de pensie și să amânăm uh, măsurile uh, prudențiale și care țin de solvabilitate. Îl putem întreba mâine pe comisarul Almunia. Nu, nu, pe mine mă interesa Dexia, Banchia și restructurarea bancară. Uh, va avea și pe viitor uh, comisarul pe concurență competențe pentru că el s-a ocupat de aceste dosare. Ma, ma réponse est oui. Răspunsul meu este da. Vedeți, puțin uh, ceea ce sugeram uh, mergea în direcția unor sarcini suplimentare pentru uh, comisarul pentru concurență. Mai sunt aspecte care se discută în pachetul pentru rezoluție, uh, mai uh, intervine și problema finanțării a fondurilor publice, uh, regulile pentru datoria de stat vor continua să se aplice, iar comisarul responsabil de concurență, pe lângă concurență, se va mai ocupa și de alte chestiuni. Eu nu cred că putem să depășim tratatele prin ceea ce stipulăm într-o directivă. Ultimele două întrebări la oaltă Ani și apoi Ole Schmidt câte un minut. Nu, nu, o secundă. Vă rog frumos să dați uh, și colegilor o șansă să intervină. Vă rog frumos să încetați. Ani, Rodi, Ole și apoi comisarul. Deci toate întrebările deodată. Monsieur le comisar, bonjour. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, mulțumesc. Probabil urmăriți îndeaproape discuțiile dificile din cadrul Consiliului dintre cele 11 state membre care au decis să aplice procedura cooperării consolidate pentru introducerea taxei pe tranzacțiile financiare. În același timp, constatăm că există un efort considerabil din partea industriei pentru a demoniza această taxă și pentru a încerca uh, să uh, o slăbească. Întrebarea mea este, împărtășiți îngrijorările exprimate sau sunteți uh, în continuare pentru introducerea acestei taxe? Și în cel din urmă sunteți printre cei care spun uh, că uh, această taxă riscă să producă un impact negativ pentru stabilitatea financiară? Sau sunteți uh, printre cei care, din contră, spun că această taxă poate să contribuie la uh, stabilitatea financiară? Care este poziția dumneavoastră? Doamnă Podimata, domnule comisar, spune doamna președinte, vă rog să așteptați să vi se adreseze toate cele între întrebări. Rodi. Rodi Crața, Rodi toate întrebările deodată, pentru că nu mai are comisarul timp pentru răspuns altfel. Mulțumesc. Domnule comisar, mă refer la ceea ce ați uh, spus dumneavoastră cu privire la îngrijorarea oamenilor față de sistemul bancar și față de situația depozitelor. Întrebarea mea e una specifică. Există o stare de nesiguranță în țările periferice care se confruntă cu o situație grea și mă interesează ce se întâmplă cu fluxul de capital. Există vreun sistem sau vreun mecanism pentru a contracara această nesiguranță și această lipsă de echilibru? To, to Următorul vorbitor, domnule comisar, spune Ole Schmidt, ne-ați promis reglementare la audiere și da, ne-ați oferit reglementare. Dar uh, înainte de a părăsi uh, postul, uh, ce se întâmplă cu studiul de impact și cu studiile de impact acumulate? Cred că e de datoria noastră, datorăm publicului și piețelor financiare acest lucru. Sper că ne puteți promite că vă veți ocupa de asta înainte de finalizarea mandatului. Aveți sprijinul nostru. Alors, trois questions. Trei răspunsuri și trei, uh, trei întrebări uh, și trei răspunsuri foarte succinte. Dar voi uh, mai reveni la aceste subiecte și cu altă ocazie. Apoi, în legătură cu taxa pe tranzacții financiare, doamnă Podimata nu mi-a schimbat părerea. Cred că această taxă, așa cum a fost propusă ea de către comisie, comisie din care fac și eu parte, um, este facilă din perspectivă tehnică, suportabilă economic și corectă politic se poate să se corecteze însă marja acestei uh, taxe. Acum Consiliul de uh, Ministri se asumă răspunderea, însă această taxă este facilă din perspectivă uh, economică, suportabilă Uh, economic de către uh, piețe, pentru care am făcut multe în ultimii cinci ani, contribuabilii au făcut multe pentru această piață și, de asemenea, uh, este corectă din perspectivă morală și politică. Doamnă Crața, da, există acest risc de fragmentare în interiorul pieței unice. Eu veghez la acest, acest pericol. Uh, mă gândesc la măsuri conjuncturale imediate care ar putea fi uh, luate uh, în anumite state de anumiți reglementatori, însă păstrând libera circulație a capitalului pe piața unică. Cred că ceea ce facem prin instrumentele pe care le-am construit uh, Uh, este să uh, încercăm să limităm uh, riscul fragmentării interbancare la care v-ați referit și dumneavoastră. Însă trebuie să reținem faptul că nu cu multă vreme în urmă sistemul bancar a fost totalmente blocat. Prin urmare, a fost nevoie de o re-regionalizare a circuitului lichidităților din sectorul bancar și, de asemenea, de un cadru de uh, reglementare uh, împreună cu o acțiune foarte hotărâtă a Băncii Centrale Europene, prin care am reușit să repornim întreg sistemul bancar. Ceea ce facem uh, presupune uh, evitarea acestui risc al fragmentării pe piața unică. Iar domnului Schmidt aș, ar, ar, uh, aș dori să-i spun că răspunsul meu este da. Până să vreau să spun că mi se pare logic acum uh, că avem uh, aproape în totalitate formată arhitectura, arhitectura acestor legi, uh, că am obținut anumite lucruri pentru anumite texte pe care de-abia le puteam imagina atunci când am primit această listă din partea G20. Sunt gata așadar, pentru că mi se pare logic, să pornim de la elemente concrete pe care le avem astăzi, dar pe care nu le aveam acum 2-3 ani, uh, la elaborarea unui uh, studiu de impact global al acestor uh, măsuri. Părerea mea este că așa consolidăm lucrurile. Acum 3 ani v-am spus că consolidăm piețe financiare pentru a avea o bază sănătoasă și solidă. pentru că asta ne-ar oferi un avantaj uh, competitiv. Acesta a fost uh, și uh, motorul care m-a pornit în toată această acțiune. Comisarul pleacă la Amsterdam. Noi ne vedem mâine la 10.